Um, Stimați colegi, începem. Le mulțumesc tuturor colegilor care au ajuns la timp, apreciez acest lucru. Scuze, tocmai le mulțumeam colegilor care au venit la timp. Vreau să spun că fac o pauză pentru a vedea dacă unul dintre raportorii noștri, domnul Dias Temera, va veni, dar din ce am înțeles nu poate veni în această dimineață, are probleme personale. Sigur, Tania Faion, unul dintre cei de raportori se află aici, deci putem începe să discutăm uh, despre despre uh, frontierele inteligente și despre pachetul pe care l-avem. Tania Fion ne va face o prezentare cu care va începe chiar acum. Deci, trecem la comisie. Permiteți-mi să fac eu o scurtă introducere. Vreau să le reamintesc colegilor că pe 16 octombrie Comisia a prezentat uh, studiul tehnic privind uh, frontierele inteligente. În acel moment uh, um, capitolul privind sistemele nu era încă disponibil, astfel încât astăzi, după cum v-am menționat, Comisia va prezenta această analiză a costurilor și voi da cuvântul comisiei, apoi urmând să vorbească Tania Feion, unul dintre raportorii noștri și, bineînțeles, și ceilalți membri care doresc să ia cuvântul. Deci, domnul Rosenberg, din partea comisiei, cred că am discutat mai devreme, timp de 15 minute, maxim 15 minute și apoi uh, membrii uh, vor lua cuvântul și dacă există vreo discuție putem să mai organizăm o rundă de întrebări dar, domnule Rosenberg, dacă doriți să faceți o prezentare acum, eh, aceasta va fi urmată de discuția cu membrii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vom prezenta capitolul financiar al studiului privind frontierele inteligente și voi încerca să fac acest lucru într-un mod integrat, eh, făcând eh, legătura cu principalele observații ale raportului. Uh, care v-au fost deja prezentate la întâlnirea de pe 16 octombrie. Înainte de a face acest lucru, aș dori să vă reamintesc rapid contextul. A fost prezentată uh, de comisie propunerea ca un răspuns la nevoia de a moderniza administrația frontierelor Schengen, două componențe, uh, sistemul, uh, programul de registrare a călătorilor și uh, sistemul de intrare-ieșire atât Parlamentul cât și Consiliul uh, și-au exprimat anumite îngrijorări legate de aspecte tehnice și de costuri, astfel încât în februarie 2014 uh, ne-am pus de acord uh, asupra acestei discuții despre concept pentru a discuta principalele probleme. Există două laturele acestei discuții. Pe de o parte este studiul și aici raportul tehnic a fost redactat în octombrie, la sfârșitul lunii fiind redactat și acest capitol financiar și în al doilea rând faza de testare numită pilotă și pilot, care este pregătită în acest moment și urmează să înceapă în martie 2015. Uh, după cum a spus domnul comisar Avramopoulos ieri, după uh, încheierea fazei de testare, la care, care ne așteptăm să aibă loc în septembrie 2015, Comisia cât de repede posibil uh, va veni cu noi propuneri legislative la sfârșitul lui 2015 sau la începutul lui 2016. În același timp, nu înainte, ci în același timp, propunerile din 2013 vor fi retrase. În noile sale propunere, propunerea se va ocupa de îngrijorile exprimate de Parlament și de Consiliul. Voi trece acum la studiu și mă voi concentra pe aspectele legate de costuri. Principalul obiectiv al capitolului privind costurile a fost să pună uh, estimări uh, estimări bine realizate uh, care vor fi propuse de comisie la nivel central și apoi vor fi suportate de statele membre Apoi va, a trebuit să evaluăm dacă bugetul alocat pentru acest uh, pachet uh, în perioada 2014-2020, care după cum știți este o sumă de 791 de milioane de euro, va acoperi costurile estimate. Vestea bună este că uh, alocarea bugetului este suficientă pentru a acoperi costul la 3 ani de dezvoltare, 2017 până în 2019 și un an operațional, 2020. Dacă uh, pornim de la propunerile 2013, costurile pe patru ani ar fi 413 milioane. Uh, și dacă extrapolăm acest lucru la o perioadă de șapte ani pentru a permite o comparație cu prima perioadă, e, sigur este un lucru artificial, dar comparația este utilă, atunci eh, costurile de dezvoltare și operaționale ar fi de 622 de milioane, ceea ce înseamnă cu 22% mai puțin decât eh, suma alocată în momentul de față. Motivele pentru aceste eh, reduceri sunt multe, dar două este în evidență. Unul ar fi că de vreme, din, de când am făcut primele calcule acum câțiva ani, datorită concurenței sporite pe această piață, în acest moment uh, există reduceri importante ale costului rețelei, ale serviciilor de rețea, care pot fi obținute la un preț mult mai scăzut decât înainte. Acesta este primul motiv, iar al doilea motiv este că a fost introdus un nou concept așa numita uh, interfață națională uniformă care ne va ajuta să economisim bani pentru că uh, inițial în uh, CIS trebuiau dezvoltate soluții naționale adaptate pentru a face conexiunea cu sistemul central, dar din studiu reiese că este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor și mult mai fezabil o secundă să dezvoltăm o interfață uniformă care să poată fi utilizată de toate statele membre. Am și vești mai bune. În 2013, când am făcut uh, propunerile, am uh, presupus că avem două sisteme separate fără interacțiune directă, dar studiul demonstrează că dacă există un singur sistem uh, cu dublă funcționalitate, acest lucru ar avea mai multe avantaje Uh, ar uh, evita duplicarea uh, datelor personale ale lucrătorilor și ar implica sistemele naționale și în același timp ar duce la o scădere a costurilor. Mm, economiile financiare în cadrul unui singur sistem sunt estimate la 49 de milioane de euro pe perioadă de 4 ani datorită unor procese similare și sarcini similare pentru dezvoltarea rețelei și costurile de mentenanță și de licență. Apoi dacă extrapolăm la o perioadă de 7 ani, economiile ar ajunge la aproximativ 17 milioane. Deci o economie substanțială. Și în momentul în care construim un singur sistem cu dublă funcționalitate un alt aspect este legătura cu sistemul uh, VIS existent. Uh, studiul a analizat posibilele sinergii între noul sistem și uh, VIS și a ajuns la concluzia că integrând cele două laturi de la începutul dezvoltării s-a naște niște costuri suplimentare de 39 de milioane, lucru cauzat de nevoia de a diminua riscurile creierii unui nou sistem pe baza unui sistem deja existent care funcționează zilnic um, de 30 de țări. Este un proces complicat din punct de vedere tehnic și de aceea um, testarea ar fi foarte complicată și scumpă. Asta nu înseamnă că uh, integrarea nu trebuie să aibă loc. Din potrivă, studiul exprimă foarte clar că dacă uh, am avea o abordare uh, progresivă a integrărilor cu sistemul de informații privind vizele, refolosind elementele acestea de la început, și apoi aducând cele două sisteme împreună, reunindu-le pe perioada de 2 ani, dacă merge pe această cale, ar fi mult mai sigur. Eh, sigur, eh, costurile de dezvoltare ar fi mai mari la început, dar eh, s-ar economisi bani din faza de testare. De aceea, în cele din urmă, ați putea să vedeți o economie reală de aproximativ 4,5 milioane de euro față de scenariul inițial. Ehm, datele de identificare biometrice. În 2013, propunerile comisiei, am vorbit despre amprente ca singurul mod de identificare biometrică 10 amprente pentru ES și 4 pentru uh, RTP. Acum, dacă ne gândim la progresele din domeniul biometriei, studiul a evaluat o posibilă reducere a numărului de amprente înregistrate uh, în sistem uh, și, de asemenea, folosirea recunoașterii faciale Uh, singură sau în combinație cu amprentele. Se pot spune foarte mult uh, pentru și împotriva acestor opțiuni și sunt sigur că acest lucru se va întâmpla, dar nu acum. Dar dacă ne uităm din perspectiva costurilor, reiese că diferența între aceste scenarii este substanțială poate nu atât de mare cât am putea crede. De exemplu, diferența între într-un scenariu în care uh, am avea 8 amprente față de unul cu 4 amprente este mai mic decât 3 milioane, mai puțin decât 3 milioane de euro pe o perioadă de 4 ani. Scenariul cu amprentă facială, fără amprente digitale, este cel mai ieftin, după cum ne și așteptam, uh, ar fi în jur, cu mai puțin de 23 de milioane față de scenariul cu 8 amprente digitale și aceste diferențe sunt ă, explicate prin dimensiunea rețelei, ceea ce e clar, cu cât mai multe date ai și procesezi, cu atât mai mare vor fi, cu atât mai mari vor fi costurile. Uh, accesul uh, la uh, protejarea legii. După cum știți, propunerile din 2013 nu iau în calul accesul autorităților polițienești la datele ES și RTP. Comisia a exprimat poziția că nevoia și proporționalitatea accesului forțelor polițienești la sistemul acesta trebuie încă demonstrate. Evident, studiul nu a analizat aspectele politice ale problemei, dar a calculat care ar fi costurile pentru a face sistemul util pentru autorități. Și reiese că costurile suplimentare de software și hardware doar pentru a le permite ă, celor care analizează amprentele digitale nu sunt foarte ridicate. Costurile de dezvoltare sunt undeva în jur de 2,5 milioane ă, și costurile de mentenanță și operaționale ar fi în jur de 0,2 milioane de euro. Cu toate acestea, și acesta este un lucru important, accesul uh, forțelor polițienești uh, nu este foarte interesant dacă uh, datele din EES rămân doar 90 de zile după acces și asta este prevăzut în propunerea actuală și aceasta este o propunere care face parte din scenariul inițial financiar. Dacă însă um, extinde perioada în care datele rămân în sistem de pildă la un an, costurile ar sări foarte tare, costurile de dezvoltare ar fi de 26 de milioane uh, și costurile operaționale 2,3 milioane. Dacă perioada de stocare a datelor s-ar prelungi la 5 ani, costurile de dezvoltare ar fi de 32 de milioane și uh, operațiunile de mentenanță pe un an ar fi peste 9 milioane, deci pentru fiecare an. Uh, aici este vizibil impactul. Pentru a complica imaginea, trebuie menționat de asemenea că extinderea perioadei eh, prevăzute în momentul de față de stocare eh, la eh, mai mulți ani este luată în calcul de raport și, uh, după părerea Comisiei, este absolut necesară din uh, motive de viteză la, uh, în privința procesării la frontiere, pentru că absența, în absența datelor, călătorii ar trebui să se înregistreze de fiecare dată, ceea ce, bineînțeles, ar crea cost suplimentare la frontiere. De aceea acesta este un analizăm în tot cazul, indiferent de accesul, de dimensiunea accesului forțelor de menținere puterea ordinii. Ehm, programul de înregistrare a pasagerilor. Propunerea din 2013 vorbea despre ehm, un RTP separat care ar fi necesar pentru a beneficia de sistem. Studiul ajunge la concluzia că ehm, introducerea unui semnal lucru nu este necesară și că aceste obiective ar putea fi putea, ar putea fi folosite cu pașaportul electronic. Dacă renunțăm deci, la această garanție, am avea niște economii de 15 milioane în sistem. Studiul de asemenea sugerează un proces de aplicare alternativă pentru RTP care ar limita resursele necesare la nivelul statelor membre pentru a utiliza aceste aplicații. Ideea este în mare să le permitem anumitor oameni care sunt deja înregistrați în ES să aplice online pentru acest statut folosind datele biometrice care sunt deja înregistrate în ES. Deci este un model foarte pragmatic Uh, și trebuie spus că din punct de vedere financiar că această opțiune nu ar avea un impact financiar uh, semnificativ la nivel central, dar ar uh, fi foarte benefică pentru bugetele naționale și la nivelul resurselor umane sistemele informaționale pentru vehicule și călători, cum pașapoartele n-ar mai exista în viitor, ideea este ca călătorii să aibă posibilitatea să primească și să ceară informații privind numărul maxim de zile rămase pentru șederea autorizată în zona Schengen, pentru că aceste informații nu ar mai fi vizibile în pașaport soluții similare ar trebui dezvoltate și pentru vehicule pentru a le permite transportorilor să verifice validitatea vizei și uh, statut, statutul uh, călătorilor. Aceste opțiuni nu au fost uh, prevăzute în propunerile din 2013, de aceea nu sunt incluse în scenariul financiar inițial uh, Trebuie să vedem cum să organizăm aceste lucruri în practică. Sunt mai multe opțiuni identificate în momentul de față în raport. Important aici este, și este un lucru pe care vreau să-l precizez, că uh, uh, nici uh, transportorii, nici călătorii nu ar avea acces la sistemul central. Esența abordării ar fi să le dăm posibilitatea să raportez un număr foarte limitat de date care ar fi folosite pentru transportori într-un răspuns de tipul da, nu și pentru călători într-o simplă indicație a numărului de zile rămase pentru șederea în Schengen. Costul acestui tip de servicii a fost estimat la o investiție inițială de 4,5 milioane pentru faza de dezvoltare și în jur de 1 milion, 1 milion și jumătate pentru costurile operaționale în medie. În cele din urmă, costul proiectului pilot. În această fază nu va fi o testare completă a ES și RTP, pentru că pur și simplu nu este posibil. Nu știm cum uh, va arăta sistemul încă. Cu toate acestea, uh, o anumită simulare a sistemului central va fi folosită pentru a testa interacțiunea cu sistemele naționale sau între sistemele naționale și sistemul central. Uh, Eh, statele membre voluntare vor pune la dispoziție infrastructura și resursele umane pentru a efectua aceste teste și s-a calculat că în costurile pentru, test, pentru a testa toate opțiunile menționate în studiu ar fi de la șase puncte de frontieră care acoperă principalele situații și ar costa în jur de 2,3 milioane. De fapt, domnule președinte, numărul de puncte de frontieră implicate în pilot va fi mai mare și de asemenea mai există și alte nevoi de testare care ar putea fi identificate și unele dintre ele au și fost menționate în scrisoarea pe care ați trimis-o -o comisarului meu acum două săptămâni. Deci va fi o mică creștere a acestui buget, dar va rămâne în limitele sumei disponibile de 3,5 milioane de euro. Concluzie, noul sistem de frontiere inteligente, așa cum uh, se arată, așa cum uh, ia formă, poate fi realizat uh, respectând realocarea bugetului MMF și, în al doilea rând, studiul a identificat o serie de scenarii de costuri care vor informa pe decidenți și care vor determina alegerile politice care ne stau înainte și, în acest context, este bine să menționăm că arhitectura sistemului um, alege ștergerea identificatorilor biometrici uh, uh, și procesul de stocare a datelor, precum și acceleratoare de proces, toate au niște prețuri definite, dar acest studiu vă va pune la dispoziție detaliile și uh, le va permite tuturor, inclusiv comisiei, să facă alegerile potrivite în următoarea perioadă de timp. Mulțumesc! Go straight. Mulțumesc, domnule Rosenberg. Trecem direct la raportoarea Tania Vaion. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului Comisiei Europene pentru toate detaliile legate de costuri prezentate în acest studiu. Nu știu exact unde să încep, pentru că este o situație foarte dificilă, în special știind că Comisia Europeană a anunțat ieri că după proiect, perioada pilot va retrage această propunere și va veni cu o nouă propunere revizuită și nu știm care va fi noua propunere. Deci aici noi discutăm rezultatele unui studiu cu un, niște scenarii de costuri și diverse opțiuni. Îmi cer îmi pare rău că domnul coleg de Mera nu este aici. În ultimele săptămâni și luni am avut o serie de discuții și aș dori să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru toate schimburile de opinii de până acum. Este dificil să știm cum vom înainta și bineînțeles că am uh, întrebări legate de cifrele pe care ni le-ați prezentat, însă temerea mea principală rămâne aceeași și dubiul meu rămâne fără răspuns. Cred că Comisia nu a dovedit că aceste sisteme sunt într-adevăr necesare și că sunt rentabile sau utile sau că aduc o plus valoare. Care este scopul acestora? Este un scop de securitate sau de a facilita călătoria? Aceste costuri pe care le-ați subliniat depind de o serie de scenarii care vor fi alese în viitor. Eu cred în continuare că preocuparea principală a Parlamentului va fi accesul forțelor de aplicare a legii. Aici, bineînțeles, dacă discutăm despre acest acces, costurile cresc foarte mult și în al doilea rând, nu vrem să existe un asemenea acces care nu era prevăzut în legislația de, de origine. Am avut o reuniune cu președinția italiană săptămâna aceasta, unde am înțeles că statele membre susțin foarte mult accesul forțelor de aplicare a legii la acest sistem. Comisia a spus că nu susține această idee. Deci este dificil să discutăm acum, în avans, ceea ce se va regăsi în propunerea finală. Aceasta este preocuparea mea. Dacă discutăm despre accesul forțelor de aplicare a legii, costurile cresc cu 16 milioane de euro. Dacă uh, dat, perioada de păstrare a datelor trece până la 5 ani, se va ajunge la 70 de milioane de euro. Este vorba așadar de o dezbatere politică aprofundată și o cooperare între toate instituțiile. Avem un studiu, o fază pilot, care va intra în vigoare anul viitor, indiferent de ce decidem noi. Pe de altă parte, am impresia că statele membre introduc activ deja noi sisteme tehnologice, în ciuda faptului că nu există un acord final și mă tem unde vom ajunge cu uh, aceste costuri care se vor uh, care vor crește foarte mult. Așadar, trebuie să ne întrebăm din nou care este obiectivul nostru și dacă obiectivul respectiv este proporțional cu costurile. Și um, mai există și problema forțelor de aplicare a legii și accesului la date. Nu voi intra nici măcar în toate detaliile. O altă întrebare pe, pe care aș pune-o comisiei este cum se poate justifica că pentru sistemul de intrare-ieșire aplicat stat, resortizanților din statele terțe, costurile vor fi de în jur de 300 de milioane de euro mai puțin decât pe un sistem de uh, înregistrare a călătorilor care va viza doar 9 milioane de călători. De ce apare această diferență enormă? De ce este sistemul ES atât, cu atât de mult mai scump? Și, în încheiere, vom scrie o scrisoare, am scris o scrisoare comisarului recent, am avut un schimb de opinii, însă nu a fost suficient de aprofundat, am solicitat o reuniune trilaterală săptămâna viitoare care ni se pare necesară pentru a discuta lucrurile la nivel instituțional. Pentru că văd că deținem informații diferite, avem mai avem de primit foarte multe răspunsuri și avem nevoie de răspunsuri clare pentru a le putea discuta aici la comisie și în fața cetățenilor, pentru că va fi un subiect foarte delicat în acest mandat parlamentar. Și uh, tot întreg procesul este periclitat dacă nu colaborăm foarte strâns între noi. Așadar, aștept câteva informații suplimentare din partea Comisiei și părerea celorlalți colegi prezenți aici. Mulțumesc, Tania. Cred că întrebările tale, tale reflectă preocupările celorlalți membri pe care le-am auzit în ceea ce privește duplicarea accesului. Ehm, luăm intervențiile deputaților, domnul Ahl și după aceea ceilalți membri care au apărut în sală mai târziu. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că costurile au scăzut față de propunerea inițială din 2013. Mai important, reducerea costurilor a fost obținută fără nicio scădere a calității, ci cu creșterea acesteia prin eliminarea elementelor inutile. De exemplu, un token separat, separat pentru RTP. Când discutăm costurile, Trebuie să ținem cont de faptul că dacă nu avem un sistem eficient la frontieră, asta îl duce la mai multe cozi, la mai mulți uh, angajați și mai multe erori. Pentru statele membre, uh, constituirea unui sistem național RTP este costisitoare și utilitatea un, unor asemenea sisteme naționale separate este uh, Uh, limitate, limitate atâta timp cât acestea nu pot să comunice. Scopul pachetului este de a facilita traversarea frontierei de către călătorii obișnu- obișnuiți pentru a permite lucrătorilor de frontieră să pună accentul pe călătorii care necesită mai multă atenție. Va furniza informații în legătură cu ceea ce se întâmplă în zona Schengen, inclusiv numărul de persoane care își depășesc șederea autorizată. Bineînțeles că decizia va fi una politică atunci, însă când ne gândim la problema de păstrarea datelor și folosirea sau nu a amprentelor digitale, poate ar fi prudent să păstrăm aceste posibilități deschise. Însă, după cum a indicat Comisia, perioada de păstrare a datelor are și alte consecințe. Acest pachet al frontierelor inteligente trebuie să fie văzut ca o investiție pe termen lung pentru a îmbunătăți securitatea și a facilita călătoriile. Este un lucru necesar pentru libera circulație internă. Ar fi uh, fost ideal să existe un asemenea sistem înainte de crearea zonei Schengen și acum sper că proiectul va continua fără întârzieri inutile și în cooperare bună cu Parlamentul European. În ceea ce privește protecția datelor, uh, îngrijorările exprimate trebuie să fie abordate, însă nu trebuie nici să le exagerăm. Este vorba de stocarea unor sisteme, uh, de stocarea unor date în sistemele VIS și Eurodac. Preocupările existente nu sunt noi și au soluții Bineînțeles că principiul proporționalității trebuie să se aplice și în acest caz. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Paiuș. Da, doamna Baioș, bineînțeles voi vorbi în uh, limba suedeză, aștept să vă puneți căștile. Noi la grupul verzilor Salutăm faptul că propunerea a fost retrasă. Salutăm de asemenea faptul că Comisia nu împărtășește aceeași idee ca și statele membre în ceea ce privește accesul forțelor polițienești la acestor date, pentru că nu acesta era scopul legislației. Și trebuie să ținem cont și de costuri. Este foarte dificil să economisim mai mult în interiorul costurilor, costurilor deja prevăzute. O întrebare pe care am pune-o comisiei este dacă comisia uh, va susține ceea ce tocmai au spus, că nu vor susține propunerea statelor membre în ceea ce privește accesul uh, polițienesc la aceste date. Mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Nu? Atunci dăm cuvântul președinției, după aceea comisiei, acum câteva cuvinte din partea președinției, Consiliului, după care comisia va răspunde întrebărilor adresate de, de către membri. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Într-adevăr, președinția, încă de la începutul mandatului său, a considerat acest pachet pentru frontierele inteligente ca fiind una din principalele sale priorități pe durata întregului său semestru de președinție, desigur. Și în acest sens ne face plăcere să recunoaștem și să salutăm activitatea intensă împreună cu toți actorii implicați în elaborarea acestui dosar cu aspecte adesea complexe, uh, sub profil uh, strict tehnic. Sigur că pe linie cu voința de a considera acest pachet al frontierelor inteligente ca fiind o prioritate. Intelig- uh, mă scuzați, președinția a avut în mod constant pe ordinea de zi a diverselor reuniuni ale grupurilor de lucru competente subiectul acesta al frontierelor inteligente, astfel încât Comisia, până la sfârșitul anului, să poată pregăti termenii de referință necesari pentru lansarea fazei de testare. În acest context, unul dintre ultimele obiective ale președinției italiene va fi cel să obțină un acord al Coreper privitor la liniile directoare politice care vor permite să se determine modul în care va trebui efectuată această fază de testare și cum anume va trebui ea condusă. Sigur, președinția are deplină încredere în faptul că întregul exercițiu referitor la pachetul frontierelor inteligente va avea o importantă valoare adăugată, deoarece va oferi ambilor colegiuitori întreaga gamă și întregul set al posibilor opțiuni și soluții pe care să le adopte, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al raportului costuri-beneficii. Sigur că rezultatele studiului și fazei deci, de testare vor fi uh, informații necesare și o bază necesară pentru viitoarele uh, negocieri pentru pachetul frontierelor inteligente, pentru a facilita ajungerea la un acord, atât în ce privește sistemul EES, sistemul de intrare și ieșire, cât și pentru sistemul RTP programul de înregistrare a călătorilor. Toate acestea, desigur, cu deplină respectare a drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor care vor uh, fi implicate în aceste activități. Am vorbit deja despre necesitatea de a uh, oferi celor doi colegiuitori o întreagă gamă de soluții și opțiuni posibile iar președinția e pe deplin convinsă în legătură cu necesitatea de a conlucra cu Parlamentul European și în acest scop, după cum bine a reamintit doamna raportor Fayon, a avut reuniuni cu cei doi raportori chiar recent, cărora pe de-o parte le-a prezentat toate fazele și toate aspectele care au făcut obiectul negocierilor la Consiliu pe durata semestrului președinției noastre în uh, grupurile de lucru competente ale Consiliului. Cu aceeași ocazie, președinția a profitat de șansa oferită pentru a spune celor doi raportori că cele dorite de dumneavoastră, domnule președinte, în scrisoarea pe care ați adresat-o domnului comisar Avramopoulos și ambasadorului Sanino pe data de 26 noiembrie a acestui an, privitoare la necesitatea de a uh, conlucra strâns um, Parlamentul și Consiliul, președinția, spuneam, a spus că uh, președinția a dat curs uh, acestor solicitări și vor face parte din liniile directoare politice care vor fi adoptate de către Coreper. În uh, aceea scrisoare despre care vorbeam, domnule președinte, dumneavoastră ați solicitat o întâlnire trilaterală politică, eventual într-una din zilele de 9, 10 sau 11 decembrie, deci săptămâna viitoare ieri. Am avut ocazia să ascultăm pe domnul comisar Avramopoulos, care ne-a spus că, din nefericire, nu va putea fi de față pentru că are alte angajamente, nu va putea fi de față la această reuniune Bine, după cum toți știm, perioada asta e încărcată cu reuniuni. De exemplu, astăzi și mâine avem Consiliul Justiție și Afaceri Interne, apoi Consiliul European din decembrie. Așadar, în acele zile ar fi cam dificil să reușim cumva să reușim să și găsim un interlocutor politic adecvat pentru acest tip de reuniune Așadar, dat fiind că președinția și-a asociat lucrările pe durata întregului său semestru cu viitoarea președinție letonă, eu mă întreb, dar în fine, este doar o sugestie pentru a explora orice șansă de reuniune între cei trei actori principali dacă n-ar fi cumva mai bine să evaluăm posibilitatea de a amâna pentru primele zile ale lunii ianuarie anului viitor această reuniune trilaterală. Dar sigur că astfel încât am putea și stabili împreună o dată posibilă pentru această reuniune, care este absolut esențială pentru reușita întregului pachet al frontierelor inteligente. Și vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Thank you for the, uh, Mulțumesc pentru informația foarte detaliată pe care ne-ați acordat. Domnule Rosenberg, dacă doriți să răspundeți întrebările din partea raportorului și deputaților. Mulțumesc și mulțumesc pentru aceste întrebări și comentarii. Într-adevăr, întrebarea cheie adresată de către doamna, doamna Fayon, dacă aceste sisteme sunt necesare. Studiul nu privește acest lucru. Este o chestiune politică, în definitiv. După, după părerea Comisiei, acest sistem este necesar pentru că continuarea cu sistemul actual nu este posibilă Dacă ne uităm la traficul la frontieră și la ritmul de accelerare al mobilității, trebuie să se facă ceva. Sistemele actuale nu uh, sunt performante, nu sunt rentabile și este un motiv din care 13 state membre deja și-au introdus sisteme de intrare-ieșire. Știți cifrele în fiecare an? se ștampilează 200 de milioane de pagini de pașapoarte și aceste informații sunt, de fapt, inutile pentru că nu permit calcularea automată a timpului de ședere, depășirea timpului de ședere, nu permite identificarea persoanelor. Este o problemă majoră, este mesajul transmis de toate statele membre și de aceea avem această solicitare de a face ceva. Acest lucru ar putea fi sistemul cel nou, bineînțeles, îmbunătățit în sensul în care discutăm acum, pentru că frontierele inteligente trebuie să fie într-adevăr inteligente și în acest exercițiu de uh, dovezi de confirmare a conceptului, Comisia a dovedit că proiectul inițial era inteligent, dar poate nu suficient de inteligent, uh, de aceea, de aceea uh, am introdus uh, îmbunătățirile necesare și posibile. Da, de, întrebarea următoare. De ce costă mult mai mult sistemul IS decât RTP? Trebuie să recunosc că este o imagine destul de neclară, inclusiv în studiu. Însă dacă intrați în detaliu, în tabele și cifre, veți vedea, veți vedea o serie de lucruri. În primul rând că o parte foarte mare a costurilor sunt uh, comune, este comună. Dar din motive de prezentare bugetară am decis să împărțim costurile 50-50%. Asta nu înseamnă că, în realitate, vor putea să fie atribuite echitabil ambelor sisteme, pentru că există multe lucruri în comun, în special la nivel național. Nu înseamnă că dacă elimini un element din RTP, uh, atunci uh, neapărat uh, se obține o scădere de jumătate pentru că poate elementul trebuie implementat în sistemul EES. Deci, la nivel central, EES va avea un cost de 94 de milioane, RTP 73, ușor mai puțin, dar dacă unificăm lucrurile, suma centrală este 130 de milioane. Deci, dacă vom avea un singur sistem comun integrat, costul suplimentar al RTP este 130 minus 94, în jur de 35 de milioane de euro. La nivel național, datorită acestei prezentări constituite puțin artificial, va trebui să facem uh, recalculări. Este comple- o problemă complexă și putem să discutăm uh, și la nivel detaliat pe aceste cifre. În ceea ce privește accesul forțelor polițienești, nu voi intra în detalii în legătură cu acest lucru acum. Noi discutăm aici despre un studiu tehnic. Studiul tehnic nu examinează o asemenea problemă. Noi examinăm lucrurile din punct, punct, de vedere, punct de vedere pur și simplu tehnic. Poziția comisiei, după cum s-a menționat, este neschimbată, este, uh, nu a fost dovedită proporționalitatea și necesitatea accesului forțelor de aplicare a legii la acest sistem EES. Statele membre încearcă să demonstreze acest lucru, dar nu s-a decis însă nimic, încă nimic. Este un subiect care poate să fie discutat la trialogul politic pe care l-ați propus. Comisar, domnul comisar vă va trimite un răspuns în scris în zilele următoare la scrisoarea trimisă de președintele comisiei dumneavoastră. Poate ar fi o idee să includem în această scrisoare deja sugestia ca, sugestia ca această temă să fie discutată la reuniunea respectivă. Pentru că exact acest tip de lucruri trebuie să fie discutate în, în între cele trei instituții, de preferință înainte de prezentarea propunerii anul viitor. Aceasta a fost tot, vă mulțumesc. Mulțumesc, Tania. Mulțumim, stimați colegi, pentru această dezbatere. Raportorul și, raportorul și raportorii din umbră se vor întunii pentru a continua discutarea acestui uh, proiect. Nu, au, nu sunt încă în sală persoanele uh, care uh, trebuie să facă prezentarea la punctul viitor, deci luăm o pauză până la ora 10.30. Thank you to colleagues who have arrived. Mulțumesc colegilor care au venit. Am luat o pauză pentru a reîncepe cu următorul punct. Așadar, acordați-ne câteva minute. Mulțumim celor care deja au ajuns. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdare, mulțumesc celor care s-au întors la timp. Acum am ajuns la punctul 18 de pe ordinea noastră de zi, programele naționale pentru fondurile pentru afaceri interne. Acum vom asculta din partea Comisiei o prezentare în legătură cu aceste programe naționale, vom avea o prezentare detaliată a situației de programare pe statele membre. Comisia ne-a transmis niște documente pe care le-ați primit deja în legătură cu informațiile despre statele membre. Voi da acum cuvântul reprezentantului Comisiei și după aceea vom lua uh, întrebări de de la mm, deputații prezenți. Good morning to everyone. Mulțumesc și bună dimineața tuturor. Am fost aici de trei ori în ultimele 40 de zile și ca urmare a rezultatului dialogului politic vreau să vă fac o informare. Sigur că unii dintre dumneavoastră cunosc în detaliu aceste programe și fondurile pentru afaceri interne, dar vă explic totuși că avem un sistem similar cu cel uh, original uh, al fondurilor europene, dar mai, poate mai puțin formal. La, sfârșit, la începutul procesului am avut un dialog politic uh, care a durat, s-a desfășurat acum 9 luni, un an de zile și a fost urmat de anumite acorduri și a interpretat prioritățile politice găsite în uh, regulamentul orizontal al actelor juridice, dialogurile politice s-au desfășurat cu statele membre. Ca să ne asigurăm că aceste priorități politice sunt bine țintite pe măsura fiecărui stat membru. Apoi, am avut o discuție pe fond în această comisie, în fostă legislatură, cu, în legătură cu rezultatul acestor dialoguri. Apoi, programele naționale cuprind prioritățile politice și le-am examinat pentru a ne asigura că acele priorități politice se reflectă așa cum trebuie în programele naționale. În ce privește calendarul, tot succint vă spun că în fiecare program național. Bun, am primit un număr uh, însemnat de programe naționale și anticip că va dura de la 6 până la 9 luni pentru a adopta aceste programe naționale, cel puțin așa estimez eu. Nu garantez că așa va fi cazul pentru toate. Uh, poate va fi o greșeală, dar asta e estimarea mea de la 6 la 9 luni și pentru acele state membre care au început, au început să... Vă reamintesc că actele juridice au fost adoptate în iulie și din septembrie s-a început prezentarea programelor naționale din partea statelor membre primul, acum nu voi spune toate țările, dar au venit programe din partea Sloveniei, Malte, Belgia, Fran- Franța, apoi Slovacia, Lituania, România, Austria și primele au fost Regatul Unit și Germania. Și pentru aceste state membre aș anticipa că adoptarea ar putea avea loc probabil în luna aprilie anului viitor. Pentru celelalte care le-au înaintat mai târziu, ca de exemplu Italia, în această săptămână, Spania, săptămâna trecută, Grecia, Republica Slovacă, Portugalia, unele dintre aceste state membre uh, despre, vor trebui să adopte aceste programe în iunie-iulie la anul. Și acum cum funcționează? Statele membre, după cum spuneam, adoptă concluziile dialogului politic și le introduc în programele naționale și începe, se începe apoi un proces comun cu noi. Ei ne le trimit, noi le retrimitem cu observații și sigur că uh, de fiecare dată sunt din ce în ce mai puține observații și apoi uh, programul național ajunge ca, ajung, ca să spun, ajunge, ca să spun așa, la uh, maturitate, dar pentru asta e nevoie de 3 până la 5 schimburi, dialoguri. Ce înseamnă maturitatea? Înseamnă că uh, s-a atins gradul minim de standarde pe care îl poate accepta Comisia pentru a trece la următoarea fază după examinare și a, înainte de examinare și aprobare, adică o consultare cu toate serviciile Comisiei și agențiile europene ca să ne asigurăm uh, că și complementaritatea din punct de vedere tehnic e garantată. De exemplu, în migrație și integrație avem uh, un mare interes în a ne asigura că acest caracter complementar între fondurile noastre în domeniul preparării pentru acces la piața muncii, uh, deci există această complementaritate cu celelalte fonduri. Dar asta după ce s-a ajuns la nivelul de maturitate. Ne aflăm, deci, cum spuneam, doar în faza timpurie a pregătirii, deci e important că la începutul anului viitor, spuneam mai ales uh, domnului președinte că între luna martie și luna iulie ale anului viitor vom avea un schimb de opinie, pentru că la acel moment vom, fi, vom dispune de mult mai multe date și informații interesante care să ne ajută să avem acest dialog substanțial. Bun, există totuși cinci programe care credem că au ajuns deja la nivelul acesta de maturitate de care vorbeam. E vorba de Belgia, Fondul de Securitate, uh, Germania, la fel uh, Regatul Unit, Belgia, deci Luxemburg cu Fondul de Azil și Migrație. Acestea sunt cele cinci programe care au ajuns la nivelul de maturitate. Pot anticipa că până la sfârșitul acestui an, probabil că 10 programe naționale vor fi ajuns la nivelul de maturitate 10 până la 15 și în, între decembrie și ianuarie. Și apoi sperăm ca până la sfârșitul lui martie să avem 15, până la 15 programe care să fie gata să fie adoptate și apoi restul vor continua până în luna iulie, după cum am spus. Pentru aceste 5 programe toate aceste sta- trei state membre, Luxemburg, Belgia și Germania, deja au sisteme sofisticate, nu perfecte, dar sofisticate de acordarea dreptului de azil uh, în domeniul migrației, în domeniul returnării. Sunt și multe similarități între aceste programe. Uh, în ce privește azilul, se va investi în îmbunătățirea și uh, scurtarea procedurii de azil și asigurarea standardelor de calitate necesare. Cel de-al doilea punct vor trebui să se asigure că și condițiile de primire sunt uh, adecvate și capacitatea va spori și de asemenea că se va acorda atenția necesară la nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile, grupurilor vulnerabile uh, pentru minorii neînsoțiți și așa mai departe. Însă sigur că există și diferențe Aș spune că Belgia și Luxemburg se concentrează mai mult pe grupurile vulnerabile și minorii neînsoțiți, pe când Regatul Unit încearcă să se asigure uh, că se adoptă o procedură cât mai eficientă, deși monitorizată uh, intensiv și în punct de vedere al utilizării fondurilor, să nu se întâmple abuzuri uh, din partea administrației. Și apoi că și restul procedurilor sunt la nivelul standardelor necesare, de exemplu pentru Regatul Unit. Iar Belgia și Luxemburgul se vor concentra mai mult asupra grupurilor vulnerabile și asupra ascultării procedurii, pentru că în uh, Belgia și Luxemburg vorbim de o procedură de acordare a zilului de peste șase luni. Procedura va fi scurtată și se, utiliza, se vor utiliza fondurile pentru a se aplica toate standardele. Dacă ne gândim la domeniul integrării, de exemplu, care ar fi a doua, cea de-a doua componentă a programului nostru, vedem că există și acolo diferențe. Deci, la Luxemburg și Belgia se concentrează asupra lor unor măsuri prin care să se asigure că migrația legală beneficiază de un sistem bun de informații în legătură cu țările gazdă? și privind toată procedura asta ca un tot unitar, uh, iar uh, Regatul Unit se concentrează mai degrabă asupra agendei locale. Of what is the attitude ceea ce înseamnă o reflexie a dorințelor populației și administrației locale în Regatul Unit, pentru că s-a, administrația și-a dat seama că totuși, până la urmă, atitudinea cetățenilor britanici nu e chiar atât de negativă față de solicitanții de azil și de migranți. Deci se concentrează atenția autorităților asupra nivelului local și regional cu activități dezvoltate la acest nivel cu societățile, uh, comunitățile de imigranți care să beneficieze de, beneficieze de drepturile uh, necesare, uh, formare profesională, lingvistică, explicații în legătură cu modul în care funcționează piața muncii. Și încercarea ca toate aceste proceduri să funcționeze corect. Pe de altă parte, cum spuneam, Belgia și Luxemburg se vor concentra mai mult asupra realizarea unui pachet exhaustiv. Deci de la A la Z, toată procedura de la uh, solicitarea azilului și până când se obține autorizația și până când uh, se integrează persoana în societate, deci, uh, în întreaga această procedură se respectă standardele. Avem uh, în Marea Britanie o particularitate unde se pune se accentul pe returnare în general. Deci majoritatea mijloacelor financiare acolo se vor concentra în continuare, însă, în primul rând, acolo se pune accentul pe reîntoarcerea voluntară la o rată de 4 la 1, deci din 4 întoarceri voluntare la una forțată, și, pe altă parte, și-au asumat angajamentul să respecte legislația la care nu a făcut încă, nu au făcut apel atunci când au utilizat fondurile. Dar vreau totuși să uh, laud uh, Comisia noastră din fosta legislatură pentru că a propus mm, procentaje minime, pentru că, de exemplu, în cazul Regatului Unit, acestea au fost foarte utile să ne asigur, pentru a ne asigura că există un echilibru în program. Deci Regatul Unit investește măcar 20% în primirea azilanților și 20% în integrarea acestora. Deci cred că este și acesta un punct uh, pentru care trebuie să fiți mândri. În domeniul activităților de poliție, spune că sunt multe idei comune între Belgia și Germania Sigur, programele au dimensiuni diferite. În Germania vorbim de 13 milioane, în Belgia, 100, în, mă scuzați, în Belgia 13 milioane, în Germania 140 de milioane, dar oricum se pune accentul pe trei chestiuni, pe formarea ofițerilor de poliție, pe infrastructura și echipamentul uh, electronic, pentru schimb de informații între agențiile de poliție să se asigure și caracterul sigur al informațiilor, caracterul uh, comun și eficient al acestora și se pune accentul pe trei infracțiuni, traficul de droguri, uh, ciberinfracțiunile uh, și traficul de ființe umane. În legătură cu frontierele și vizele și cu asta închei prezentarea mea, Eurosur, în acest caz, există o derogare de la procentajul minim în cazul Belgiei și considerăm, dar sigur trebuie să studiem mai departe, că e justificată derogarea pentru că Belgia uh, își va utiliza mijloacele naționale ca să se asigure că Eurosur se menține la standardele necesare. Bun, ei nu au o frontieră prea însemnată cu statele externe, cu Germania nu e cazul, dar ambele state investesc în uh, dezvoltarea sistemului de vize în toate zonele unde au consulate, asigurându-se că toate consulatele uh, implementează acest sistem VIS, apoi uh, investesc în continuare în SIS și mențin centrul, centrele de coordonare și pentru Eurosur, asigurându-se că toate autoritățile pot conlucra eficient în ce privește supravegherea frontierelor, dar și Uh, facilitarea acordării vizelor. Acestea sunt principalele puncte ale acestui program și, dacă mi îngăduiți, voi încheia cu uh, niște statistici, dar vă spun din nou că suntem doar într-o fază foarte timpurie de statisticile, nu sunt foarte precise. Vă pot spune că pentru moment, în domeniul amii, toate statele membre, cu excepția trei dintre acestea, respectă procentajele minime. E vorba de Grecia, Letonia și Lituania. Sigur că încă n-am ajuns la sfârșitul procedurii. Sunt aceste trei state care nu respectă procentele eh, respective, dar asta nu înseamnă că nu se va corecta situația pentru că până la sfârșitul proiect, uh, perioadei de examinare, aceste state membre sunt convins, aceste state membre sunt convins că vor face uh, eforturi uh, pentru a respecta procentele minime sau vor avea motive foarte puternice pentru derogări. În ce privește uh, frontierele și Eurostur, cred că acolo avem șapte state membre care pentru moment nu respectă uh, procentele Malta, Regatul Unit, Belgia, nu spune vorbitorul Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Ungaria, Luxemburg și stările de jos. Sigur că nu mă aștept să scrieți tot ce spune eu aici, dar vă pot furniza informațiile dacă doriți. Bun, cazurile sunt diferite. De exemplu, nu e același nivel între, între Austria, Belgia și Danemarca. Sistemul Eurosur este deja foarte solid, trebuie doar să fie menținut și trebuie doar să existe aceste angajamente, să fie menținute mijloacele naționale. Toate statele membre, cum ar fi și Bulgaria și Ungaria, uh, vor trebui să facă eforturi mai mari în acest sens. Dar oricum ne vom, vom încerca să ne asigurăm că în programele naționale, dacă va exista vreo derogare de la procentajele minime, uh, va exista și un motiv foarte bun. Și în al doilea rând, să ne asigurăm că cu aceste mijloace naționale se asigură caracterul complementar în legătură cu aceste procentaje minime. Și dați-mi voie să închei în legătură cu dreptul de azil. În general vedem că statele membre au investit 20-25% uh, din aceste fonduri. Malta, vorbim de 15% investiții în azil, în domeniul integrării, ați spune că Cehia conduce cu 40% și în, în domeniul uh, reîntoarcerilor cred că Regatul Unit și Bulgaria sunt statele membre în care își trag partea leului. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc! Um, thank you very much. Mulțumesc, spune președintele. Da, a fost uh, foarte interesantă prezentarea și ne va fi de ajutor. Am un comentariu așa preliminar. Predecesorul uh, meu a scris uh, comisiei în ultimul mandat și eu am scris chiar la începutul acestei legislaturi și mă uit la ce scriam acolo. Iată, vorbiți deja de date specifice pentru anumite state membre, dar mi-aș dori și probabil că și colegii mei sunt de acord cu mine, e să avem o defalcare practică în detaliu. Bun, e foarte bună ca nota inițială ceea ce ne a dat aici, dar e doar un început. Mai ales în ce privește fondurile legate de afaceri interne. Avem nevoie de defalcări și date de la stat la stat, să vedem exact cum s-au folosit fondurile pentru fiecare program în parte și cred că în ce privește fondurile pentru afaceri interne, dat fiind caracterul lor sensibil, fiind natura neclară, nu știu cum să spun, a modului în care sunt folosite aceste fonduri pentru afaceri interne sau cel puțin uh, cel puțin așa apare publicului, Comisia trebuie să fie foarte practică în modul în care descrie aceste lucruri. Deci nota aceasta de informare e foarte bună ca punct de plecare, dar nu e ceea ce solicitasem eu. Poate prin ianuarie, așa, la începutul anului, ne voți putea uh, prezenta un nou document înscris unde să se prezinte mai specific situația statelor membre, deci pentru fiecare în parte. Sunt convins că colegii ar fi interesați într-un asemenea document. Probabil că astea vor fi și sugestiile colegului, colegilor. Și acum le dau cuvântul ca să văd dacă sunt de acord sau nu cu mine. Da, Birgit Zippel și apoi Silvigium. Birgit. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Anumite puncte au fost deja menționate de președintele nostru, dar eh, aș vrea să revin asupra lor. Nu am citit niciodată și nu am văzut eh, niciunul dintre aceste programe naționale, de aceea am ascultat cu mare atenție pentru a afla ceva despre ce se întâmplă în statele membre. Dar, sinceră să fiu, am auzit câte ceva despre priorități și am auzit câte ceva despre toate domeniile în care Um, statele membre folosesc fondurile, dar nu am auzit nimic despre proiectele concrete, despre măsurile concrete luate în statele membre și cum, uh, ce impact au acestea și cred că avem nevoie de aceste informații pentru a avea o privire de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă cu acești bani europeni. În plus, mai este și o altă întrebare uh, Mm, statele membre folosesc aceste fonduri pentru măsuri suplimentare sau pur și simplu continuă proiecte deja în desfășurare, dar acum fără să le mai financeze cu, din propriul lor buget național, ci luând cel puțin pentru o parte a lor fonduri europene ceea ce nu este ceea ce ne dorim, pentru că noi ne dorim acești bani pentru uh, proiecte suplimentare. Uh, deci îmi lipsesc câteva dintre aceste răspunsuri și ultimul punct este că ați menționat că am cerut un procentaj minim pentru anumite domenii și anumite state membre nu au luat acest lucru în serios și nu au oferit niciun motiv pentru care nu fac acest lucru și uh, putem să sărim peste aceste motive? Nu, cred că ar trebui să vorbim și despre aceste lucruri. Da, dacă mă uit la scrisoarea mea, dacă nu este clar în scrisoarea mea, spun acum uh, oficial că este un punct foarte important să subliniem că nu trebuie să folosim fondurile pentru a suplimenta sau pentru a ajuta statele membre să uh, suplimenteze uh, tăierile de la buget, uh, deși am cerut Comisiei să spună acest lucru uh, trebuie să vedem uh, în ce fel au descris fiecare program și ar trebui să vedem în acest lucru că acest lucru s-ar putea întâmpla. Știu că nu puteți intra în aceste detalii, dar cel puțin ar trebui să avem o defalcare practică um, pentru a putea vedea situația din țările noastre, din fiecare uh, stat membru și apoi să vedem ce se întâmplă. Silvi Crion este următoarea. Silvi? Mulțumesc, mă scuzați că am întârziat un pic. Voi uh, continua ceea ce a spus domnul președinte mai devreme. Am înțeles că exista o necesitate de a preciza anumite lucruri, deci voi încerca să ilustrez în baza a trei exemple aceste lucruri. Vreau să vă reamintesc că discuția privind aceste fonduri și în special uh, fondul AMIF este o discuție extrem de strânsă care a făcut uh, obiectul multor negocieri și deci suntem foarte, foarte atenți la modul în care uh, are loc punerea în aplicare a acestor programe în acest moment. În ceea ce privește precizările, cred că va fi foarte necesar să avem exemple precise pentru că noi înșine am avut în vedere anumite precizări în momentul în care am elaborat acest text. În primul rând, cred că în privința importanța distribuirii fondului am insistat foarte mult pe latura echitabilă și transparentă, deci printre uh, aspectele asupra cărora v-ați întrebat este vorba despre respectul acestor procente minime. Știu că ați vorbit despre aceste lucruri un pic mai devreme și poate în ceea ce privește scutirile, dacă au existat scutiri în privința acestui procentaj minim cerute de anumite state membre, eh, întrebăm dacă putem să știm exact care sunt aceste state membre și care sunt motivele lor. A doua serie de întrebări, a doua serie de precizări, se leagă de o dimensiune specială și anume reinstalarea textul uh, privind AMIF Uh, prezenta pe o anumită situație financiară dintr-un anumit unghi, tocmai pentru ca statele membre să participe mai mult la acest efort de reinstalare. Oare acest lucru s-a transpus în programele naționale? Oare aceste pă, uh, uh, impulsuri financiare au creat o mișcare? Sigur, nu vom vedea un rezultat fenomenal, dar uh, s-a născut o mișcare în acest sens și în al treilea rând, uh, între întrebări, uh, venind, returile voluntare versus uh, retururi forțate, scuzați formularea un pic cam rapidă, uh, în această dorință de a promova uh, întoarcerile voluntare a existat o transpunere măsurabilă în acest sens? Iată, trei serii de întrebări succesive pe aceste aspecte. Mulțumesc. Iată, acestea sunt detaliile de care avem nevoie. Următorul este Thomas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare în calitate de raportor respectiv raportor din umbră um, al unor programe care au fost începute în perioada precedentă de programare foarte adesea văd că se repetă anumite greșeli și anume mai ales în sensul că nu se ține seama de efectul programului, de faptul că programele europene adesea sunt, se suprapun, sunt dublate, adesea nu se definește și nu există o măsurabilitate a acestor programe și aș dori să întreb Comisia, în prealabil uh, v-ați gândit la aceste subiecte? Nu este așa că în 5 ani ne vom regăsi aici și Comisia Europeană precum și statele membre vor fi criticate pentru că există patru state membre care au permanent probleme uh, cu acești bani. Chiar faceți ceva concret și în acest sens? Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mai sunt alți colegi care vor să ia cuvântul? Nu? A? Domnul Voit. Mulțumesc foarte mult, m-ar interesa de asemenea, uh, faptul că ați vorbit mai devreme despre regatul nici despre Bulgaria, spunând că acolo există folosirea mijloacelor principale pentru întoarcerea voluntară sau forțată. Și aici întrebarea se pune cum evaluați um, întoarcerea voluntară? Cum uh, sunt folosite mijloacele? Li se dau niște prime persoanelor ca să se întoarcă sau există un alt program? Și a doua întrebare, cum se întâmplă în privința întoarcerii uh, forțate? Se, uh, vorbim despre legile europene sau despre legile naționale care sunt aplicate în Anglia și Bulgaria? Mulțumesc! Mulțumesc! să ne întoarcem la comisie să auzim primele răspunsuri domnului Gaston. Mulțumesc foarte mult pentru um, toate aceste întrebări. Domnule Voit, um, să vă răspund noastră, pe regatul Unii și Bulgaria, întoarcerea forțată versus întoarcerea voluntară, cred că uh, Comisia își asumă responsabilitatea, așa cum a fost mandatată de legislator și insistă foarte mult asupra preferințelor clare, asupra cererilor, chiar aș spune, de a privilegia întoarcerea voluntară. Este singurul mecanism pe care îl aplicăm, dar aș spune că în acest moment vreau să, nu vreau să vorbesc despre cinci programe, dar până acum am avut succes, adică reușim uh, să îi convingem pe oameni, ceea ce cred că este ceva de noi, și să convingem cereri, statele membre să privilegieze întoarcerea voluntară. Clar. Pot să-mi imaginez că în viitor toate, în toate programele întoarcerea voluntară va fi mai eh, puțin importantă eh, din diferite motive. Vor exista, știu, noi state membre care vor avea state membre care să ofere azil. Poate că aceste state vor avea mai puțină capacitate, mai puține cunoștințe și mai puține experiențe, dar este clar noi până la sfârșit vom susține că vom susține faptul că întoarcerea voluntară trebuie să se îmbunătățească față de trecut și vom încerca să menținem acest echilibru în favoarea întoarcerii voluntare. Eu sunt cu Marea Britanie, atâta timp cât fondurile Uniunii Europene sunt folosite, trebuie să se supună cu legislația noastră de asemenea. Este un alt lucru pe care l-am explicat foarte clar și cred că am avut succes. Mm, acum, în ceea ce privește reinstalarea, relocarea pe care a menționat-o doamna Ghion, cred că am ratat acest lucru, cred că e foarte important. Nu vreau să par prea optimist sau prea pozitiv, dar efectele există și există deja o îmbunătățire substanțială, cele substanțiale din partea statelor membre pentru că avem aproape imagine completă față de experiența precedentă. Deci, substanțial și asta datorită fondurilor și uh, cred că pot spune, sper să nu mă înșel la sfârșit, uh, că evoluția este foarte pozitivă. Sigur că acest lucru trebuie urmat de o punere în aplicare practică. Uh, domnule Tomaș, în ceea ce privește măsurabilitatea unul dintre lucrurile pe care le-am schimbat în acest program uh, sunt acești indicatori comune la care am lucrat foarte mult pentru a avea o listă de indicatori comuni pentru toate statele membre uh, prin care uh, încercăm în mare măsură să uh, măsurăm rezultatele acestor programe. În plus, am insistat uh, și să avem uh, rezultate foarte clar definite și uh, indicatori pentru statele membre unde acest lucru ni s-a părut mai necesar. Deci cred că nivelul de măsurabilitate va crește Ehm, acum, eh, ca să mă refer la eh, comentariul doamnei Sipel eh, în ceea ce privește suprapunerea, dublarea anumitor măsuri și folosirea fondurilor Uniunii Europene pentru a acoperi tăierile de buget din statele membre, sigur este un lucru care acordăm o mare atenție. Tentația este foarte mare, e clar, bugetele sunt mici, peste tot sunt tăieri, deci statele membre cred că vor fi tentate să facă acest lucru nu vreau să fim foarte radicale. Adică dacă sunt programe finanțate din uh, mijloace naționale și nu pot să uh, continue cu ele, dar sunt în interesul Uniunii Europene, trebuie să continuăm cu ele. Dar pe de altă parte trebuie să le explicăm foarte clar că fondurile trebuie utilizate uh, pentru obiective pentru care au cod create. Adică uh, valoarea adăugată pentru, proiect, pentru Uniunea Europeană, la asta ne uităm, uh, trebuie să fie o suplimentare și nu o înlocuire sau o duplicare. Dar mai vreau vreau să subliniez încă un lucru în privința acestor programe. Acest proces durează de șapte ani, pentru că vorbim și despre proiecte concrete. Nu vom găsi proiecte în aceste programe, vom găsi categorii de acțiuni și exemple de acțiuni. Asta vom găsi în aceste programe. Deci niciodată nu vom identifica proiecte concrete în aceste programe. Este foarte important să înțelegem această schimbare față de trecut. Am decis în cele din urmă ca să avem uh, programe mai flexibile pentru a uh, evita eurocrația și dacă vreți, birocrația excesivă. Deci, programele sunt mai flexibile și în același timp facem eforturi foarte mari pentru a le defini cât mai clar și pentru ca statele membre să definească acțiunile foarte clar. Vorbim doar de exemple de acțiuni, de categorii de acțiuni, nu de proiecte. Uh, Apoi, diferențele față de fondurile din trecut este că nu vor aștepta 5 ani pentru a le controla. Este important, le vom controla în fiecare an. Asta este diferența. Și uh, când ne prezintă conturile și proiectele, trebuie să prezinte punerea în aplicare concretă a proiectelor. Asta este important Sigur că acest uh, lucru nu vine în contradicție cu ceea ce dumneavoastră cereți, uh, și anume să cerem uh, statelor membre informații mai precise privind aceste categorii de obținere. Asta este altceva, suntem dispuși să facem acest lucru, dar trebuie să întrebăm clar că vorbim despre un program cu categorii de acțiuni și nu cu proiecte. Toate lucrurile importante pe care le-a precizat doamna Sipel uh, Uh, este vorba apoi de folosirea procentelor minime. Da, o fac, dar nu ați întrebat dacă le iau foarte serios. Da, le iau foarte în serios și totdeauna, poate că am uitat să o prezint tot întotdeauna ne oferă motive serioase pentru derogare, ceea ce nu înseamnă că trebuie să acceptăm aceste motive în orice caz, dar oricum ne oferă justificări foarte solide și din, punct, din anumite puncte de vedere în unele cazuri există într-adevăr justificare și sunt locuri unde avem un interes foarte important și uh, în viitor vă vom informa uh, cât mai clar dar în momentul de față toți iau foarte în serios acest uh, procentaj minim, nu-l ignoră niciodată, nu-l neglijează niciodată uh, uh, și își dau silința să ne explice toate aceste lucruri. După cum v-am spus, în cazul AMIF sunt foarte puține excepții în momentul de față și după cum v-am spus, nu trebuie neapărat să le acceptăm, cu excepția cazului în care există justificări foarte solide. Este un lucru pe care îl vom discuta cu siguranță în intervențiile viitoare. Cred că am răspuns la cele mai multe întrebări. Dacă nu, vă rog să-mi spuneți. Mulțumesc foarte mult. Da, mm, precis faptul că sunt anumite structuri de contabilitate în program. Cred că este un lucru corect, dar cred că exemplele date de Griu ilustrează faptul că avem nevoie de această defalcare și avem nevoie de aceste explicații practice, așa că îmi voi modifica, îmi voi rafina scrisoarea și eu voi trimite una nouă, probabil spre sfârșitul lui ianuarie, pentru că cred că uh, contabilitatea cerută statelor membre este uh, crucială, oferă transparența necesară pentru program și nu avem acest lucru uh, în scrisoarea din momentul acesta. Este o explicație foarte bună pe care ne-ați descris-o în prezentare, dar nu va fi suficient așa că cred că dacă cerem acest lucru o vom face prin, printr-o scrisoare pe care o vor retrimite. Dar oricum vă mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Am o scurtă întrebare. Poate că e o neînțelegere, dar uh, Ați spus că atunci când vorbim despre țările care cer o anumită excepție, o anumită derogare pentru a nu respecta acest procentaj minim, am putea dobândi informații suplimentare în măsura în care acest lucru este posibil. Asta înseamnă oare și că poate că nu vom primi niciodată aceste informații. Vreau să mă asigur că n-am înțeles greșit. Nu, e vorba de o greșeală de limbă din partea mea. Ați primit deja astăzi niște informații. Îmi cer scuze pentru că nu am subliniat acest punct. Veți primi noi informații. Înțeleg că există chiar o notă pe care vom putea pune la dispoziție astăzi. Dar, din potrivă, există anumite puncte care sunt foarte importante pentru voi și pentru noi și voi face un raport foarte amănânțit în această privință. În măsura în care se poate. Nu, este posibil, asta vreau să spun. Pe de altă parte, în contextul în care ne aflăm, aflăm acum înseamnă că reglementările orizontale au determinat că vom da informații detaliate privind procesul de evoluție a programului și cred că facem acest lucru. Dar, după cum v-am spus, sunt lucruri incluse în procedură. Mulțumesc! Brigitte, cred că nu trebuie să interpretăm această frază. Dacă încep să folosesc această frază în măsura care este posibilă, anunță-mă și pe mine ca să Bun, mulțumesc uh, și vă vom scrie, pentru că avem nevoie de informații mai detaliate. Uh, mulțumesc foarte mult și mulțumesc, stimați colegi. Cred că am organizat lucrurile în așa, așa încât că nu mai vom mai avea altă amânare și putem trece la următorul punct de pe agenda. Cred că toți colegii implicați sunt aici, este corect? Cred că sunt aici și sunt la locurile lor. Bun. Cred că pot să-i prezint. Da. Bun. Um, în timp ce se duc la lucrurile, voi prezenta următorul punct este studiul Parlamentului privind noi, noi abordări uh, pentru moduri de acces uh, către cei care solicită azil și uh, persoanele care solicită protecție internațională. Uh, cei aici uh, vor lua cuvântul, uh, voi voi prezenta prezentare de Violeta Moreno Lax, lector în drept la Universitatea Queen Mary din Londra, uh, și este coordonator pentru dreptul Uniunii Europene în materie de azil în cadrul inițiativei Universității din Londra referitoare la dreptul privind refugiații și avem și o prezentare a lui Catherine Costello care este profesor asociat Andrew W. Mellon. Aceste titluri academice devin din ce în ce mai lungi. Știu de ce sunt mai lungi pentru că oamenii care au plătit pentru aceste catedre uh, au de obicei nume lungi americane. Îmi pare rău, asta e situația. Bun, deci profesor asociat Andrew W. Mellon în dreptul internațional din domeniul drepturilor omului și dreptul privind refugiații la Centrul de Studii privind refugiații cu o bursă la Colegiul St. Anthony's. Și avem și prezentare al domnilor Minos și Acas care este un membru al forței de, al grupului de studii privind drepturile emigranților de la Universitatea Oxford. Bun, acest studiu privind noi abordări, modalități și mijloace de acces alternative la procedurile de azil pentru persoanele care solicită protecție internațională a fost uh, solicitat de membrii Comisiei Libe și departamentul s-a ocupat de acest uh, cerere. Astfel, astăzi avem între noi pe acești eminenți vorbitori și coordonatori ai studiului. Sunt încântat uh, să iau pe acești experți aici și uh, am, n-am discutat de ceva vreme despre dreptul la azil, am avut alte subiecte uh, pe ordinea de zi, astfel încât uh, mă uit cu cine să încep. Mm, profesor, domnul profesor Costello, vă rog, luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, estimați eurodeputați, îmi face o mare plăcere să fiu aici să vă prezint rezultatele studiului nostru. Sper că vine la timpul potrivit. Nu voi trebui, nu trebuie să vă spun cât de important este acest moment în ceea ce privește refugiații din regiune. Ne confruntăm cu o criză fără precedent în ceea ce privește de mișcările la nivel mondial. Există o criză a refugiaților din Siria care uh, duce la deplasarea unui număr foarte mare de persoane, în special în zona respectivă. În acest context, ne face mare plăcere să redactăm acest raport. Nu este redactat doar de noi trei care ne aflăm aici, mai avem încă doi coautori care nu, care nu au putut să vină, Espes Guild și Madeline Garlic. Am avut și un consiliu consultativ pe care îl vedeți aici. Acest, consili, acest raport nu vizează anumite lucruri, nu vizează mm, modalități sigure de acces din afara Uniunii Europene. Ați primit un raport foarte important eh, în acest sens din partea unui profesor care examinează, examinează posibilitatea introducerii de vize umanitare pentru a facilita accesul din partea refugiaților și vă recomand acest raport și au existat și o serie de alte studii care să uh, care examinează modalități de acces, cum ar fi azilul diplomatic, reașezarea, evacuarea, o flexibilitate mai mare în regimul vizelor pentru ca persoanele să nu trebuiască să facă să se deplaseze um, în mod riscant și de asemenea proceduri de intrare protejată. Există propunerea austriacă pentru un uh, program de reașezare european. Aceste propuneri sunt uh, cruciale, însă nu, voi refer, nu vă voi referi la acestea în acest raport. Uh, în primul rând, în orice caz, chiar dacă Europa ar fi avut proceduri de azil și de acces mm, sigur, acest lucru nu ar trebui să permită derogarea de la obligația de a mm, examina, ă, de a ajuta acești solicitanți de azil în momentul în care ajung pe teritoriul nostru. Deci chiar dacă am avea un uh, asemenea program pentru reinstalarea refugiaților și unii refugiați ar putea să intre în Uniunea Europeană legal, aceste mecanisme nu înlocuiesc implementarea corectă a uh, acordurilor juridice actuale. Există dreptul de a părăsi țara, dreptul de a căuta protecție în Europa, garantat de lege. Acesta este uh, punct, aceasta este premisa raportului nostru. Pe această premisă facem o serie de uh, presupuneri în legătură cu solicitanții de azil. Datorită politicilor pe care Uh, Uniunea Europeană și statele membre le implementează, aceste uh, um, sosiri sunt uh, ilicite. Acești refugiați sunt vulnerabili pentru că au fost puși în această poziție de a călători în mod periculos și de a se angaja în procedura de azil. Noi examinăm protecția și primirea lor în prima linie. Aceste lucruri sunt interrelaționate uh, felul în care funcționează procesul de azil, cum se recunoaște statutul um, refugiaților conform directivelor comunitare. Toate aceste lucruri sunt, merg mână în mână dacă vrem ca ele să funcționeze bine. Trebuie să fim atenți la uh, primire și la condițiile de primire. Uh, luăm în considerare procesarea comună și punerea în comună responsabilităților în procesarea cererilor de azil în sensul în care recunoașterea pozitivă a, vrem o recunoaștere a deciziilor de azil pe tot teritoriul comunitar. În momentul de față, o decizie de azil nu este în mod automat recunoscută în celelalte state membre. Și uh, solicitantul are o uh, sarcină foarte mare, în uneori chiar azilanții recunoscuți nu pot să se deplaseze într-un alt stat pentru a se alătura familiei, de exemplu. încercăm însă să înțelegem care sunt problemele actuale. Și majoritatea problemelor actuale din sistemul de azil european sunt probleme datorate sistemului, datorită utilizării uh, forței și datorită faptului că sistemul este prea complex, ceea ce uh, duce la uh, deplasări secundare în interiorul Uniunii Europene. Uh, solicitările de azil uneori nu sunt nici înregistrate, nici recunoscute, uneori există proceduri uh, îndelungate cu recursuri și apeluri care nu ar uh, exista într-un sistem ordonat și funcțional. Deci ar trebui să ne întoarcem și să regândim sistemul. Noi ne-am uitat la rapoartele experților dintr-o serie de surse. Am uh, solicitat un raport în iulie, l-am primit în septembrie și pe baza uh, datelor actuale am încercat să găsim cele mai bune propuneri. Am fost foarte insistenți să uh, punem accentul pe primirea în prima linie și să se recunoască foarte rapid uh, cererile bine întemeiate de azil. Am, uh, au existat mai multe studii în 8 state membre, am primit răspunsuri destul de limitate datorită perioadei de timp care a fost în perioada iulie-august. Am încercat să vedem care este uh, opinia politică în general în legătură cu aceste măsuri. Fondul raportului care v-a fost distribuit îl uh, voi prezenta pe scurt și după aceea vom lua întrebări. Primul capitol prezintă situația cu o serie de informații de bază în legătură cu natura azilanților sau solicitanților de azil și în capitolul 2 încercăm să dăm o evaluare a problemelor care, cu care se confruntă solicitanții de azil în Uniune în momentul de față. Înainte de a da cuvântul Violete, care vă va vorbi despre datele statistice, chiar în momentul în care discutăm solicitanții de azil ca o povară, este vorba de un limbaj peorativ, cu toate că este folosit în mod curent. Acest lucru ne reamintește că costul de procesare al acestor solicitări de azil este determinat nu doar de numărul de solicitări, ci de natura procedurilor. Subliniem că în anumite rapoarte anterioare, un cost foarte ridicat este măsura în care acest sistem este coercitiv. Dacă folosește detenția, este extrem de costisitor. Dacă se uh, dacă este complex, ă, se bazează pe proceduri de recurs și apel și tribunale, devine, bineînțeles, mult mai costisitor. Subliniem aceste lucruri în ceea ce privește responsabilitatea și punerea în comun a sarcinilor. Lucruri care trebuie să fie examinate în ceea ce privește acordul de la Dublin. Este crucial să înțelegem de unde provine și cum a fost creată această sarcină prin procese juridice reglementate prin dreptul comunitar. Îi dau cuvântul colegii mele acum. Mulțumesc. Dacă ne uităm la statistici, la patru ani importanți, am, am ales 1999, 2004, 2009 și 2014, care coincid cu intrarea în vigoare a eh, sistemului de azil, 2004 încheierea primei, primei faze, în, după aceea 2009 trat, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și după aceea mm, anul în care Carta Drepturilor Fundamentale a devenit obligatorie. 2014 este eh, prezentul și încheierea cel de-al doilea sistem de azil, așadar, datorită, datorită importanței acestor date, am luat acești ani pentru a-i examina statistic. Variația totală în ceea ce privește azilanții, dacă ne uităm la aceste patru coloane, este, variația este destul de mică. În ciuda uh, Uh, extinderii Comunii, Uniunii Europene de la 15 state membre la 28 de state membre în acest interval, numărul total de solicitări a rămas destul de stabil, ceea ce uh, înseamnă o reducere însă în același timp o reducere netă a centrelor de primire, pentru că în ciuda creșterii de, de la 15 la 28 de state membre, numărul de uh, solicitări a rămas cam același. Acum aveți datele care arată cum se distribuie solicitările de azil, avem impactul sistemului, vedem că impactul sistemului de la Dublin a fost limitat, pentru că unele state membre încă au o povară mult mai mare a sarcinii. După cum spunea doamna profesor Costello, cei mai mulți primitori neți au rămas Uh, destul de stabili în timp, în ciuda introducerii sistemului de la Dublin și a reformelor convenției. Uh, după aceea, uh, Dublin 1, 2 și 3. Modificările așadar înregistrate în timp. Conform datelor disponibile, transferele Dublin, așa zise transferele Dublin, în practică au fost foarte, scăz, foarte reduse, în primul rând, datorită numărului de cereri. Există o diferență foarte mare între numărul de transferuri solicitate și numărul efectiv. Nu putem să identificăm aici un cost ă, principal, pentru că există sistemele juridice diferite între statele membre dacă privim cifrele disponibile de la EASO, există o diferență foarte mare între solicitările de 12% și numărul de transferuri, transferuri care au ajuns, s-au ridicat doar la 3%. Deci transferele, transferurile de fapt care au avut loc. Am s-au formulat câteva propuneri pentru a atenua aceste deficiențe din programul Dublin. Capitolul 3 prezintă inițiativele cheie cu privire la alocarea complementară a responsabilităților, formulele aferente, precum și cooperarea în ceea ce privește primirea în, în primul rând. În ceea ce privește inițiativele de procesare comună. Aici facem distinția între propunerile depuse, dar neimplementate, care pornesc de la uh, echipe de experți uh, către statele membre, până, ca și merg până la un mecanism complet integrat de procesare. În al doilea rând, avem practicile actuale, inclusiv câteva proiecte pilote ASO mm, la diverse stadii ale procesului de azil, care ar putea să fie o bază pentru evaluarea activităților din viitor și, de asemenea, experiența din trecut, colaborarea multilaterală uh, cu guverne, ONG-uri, organizații internaționale, care au arătat că se îmbunătățește capacitatea de primire și, de exemplu, Uh, un proiect actual și din proiecte din trecut ale un mic în ceea ce privește aceste uh, aspecte. În ceea ce privește alocarea responsabilităților, avem două idei principale. În primul rând, o propunere în ceea ce privește distribuția comunitară propusă de anumite state membre, bazată pe uh, criterii um, relaționate cu mijloacele și capacitatea disponibilă, articolul, conform articolului 80 din tratat. În al doilea rând, recunoașterea reciprocă, reciprocă a deciziilor pozitive de acordare a azilului, o posibilitate deja menționată în articolul 88, 78 din tratat, care menționează un statut uniform valabil pe tot teritoriul comunitar. oricare ar fi calea adoptată, procesarea comună sau înlocuirea sistemului Dublin cu un criterii de alocare alternative. Deci dacă abordăm una dintre cele două opțiuni, studiul sublinează că este important să se țină cont de opinia solicitanților de azil conform obligațiilor juridice ale Uniunii și ale statelor membre. Constrângerile juridice actuale apar în capitolul 4 din studiu, care identifică obligațiile juridice actuale ale Uniunii Europene și ale statelor membre cu competențele aferente, aranjamentele procedurale și, pe de altă parte, de condițiile de primire. În ceea ce privește procesarea cererilor, există o serie de obligații juridice cheie la implementarea determinării statutului de refugiat, articolele 41 și 47 din Carta Drepturilor Fundamentale uh, stabilesc acest principiu al protecției juridice eficiente și există și uh, jurisprudența Curții de Justiție în ceea ce privește identificarea, trimiterea, primirea, identificarea necesităților speciale, distribuirea și orice ține de, interviu, de in, interogarea și verificarea statutului solicitantului, uh, care trebuie să respecte corectitudinea, bună administrație și obiectivitatea. Împreună cu acest uh, principiu de bună administrație, împreună cu protecția judiciară deja protejată, s-au identificat standarde detaliate în studiul nostru, conform legislației și a jurisprudenței. Aceste detalii uh, necesită uh, spun că accesul la aceste date nu trebuie să fie obstrucționat nici juridic, nici în practică accesul trebuie să fie facilitat în mod activ. Trebuie să, ca aceste date să fie uh, accesate de către personalul format, competent, să se asigure traducere și asistentă, asistență juridică. În momentul depunerii unei solicitări de azil, solicitanții au o serie de drepturi fundamentale care sunt recunoscute în uh, Carta de Carta Drepturilor Fundamentală în uh, formarea ref, în, form, în varianta reformată a directivei aferente azilanților și în jurisprudența. Dreptul la libertate, unitate și a non la, dreptul la non-returnare. Și uh, că detenția și transferurile forțate, inclusiv transferurile Dublin, uh, să fie o măsură de ultim resort. Conform jurisprudenței um, Curții de Justiție în cazurile M, A și K. În ceea ce privește jurisprudența, în cazul, cazurile Cimade și Saciri, condițiile de primire trebuie asigurate, trebuie hotărâte din momentul în care uh, solicitantul își face solicitarea. Din momentul depunerii solicitării, uh, trebuie să acest solicitant are o serie de drepturi conform versiunii reformate. Avem aici câteva uh, detalii în legătură cu aceste drepturi. În uh, legislația actuală putem să trecem peste ele destul de rapid. Următorul aspect se referă la prima examinare se examinează toate circumstanțele în ceea ce privește situația specifică a solicitantului și aici apare că deciziile negative pot să ducă curs, pot să ducă la proceduri de recurs care să aibă un efect de suspendare automat. Așadar, ajungem la analiza sistemului de la Dublin acum. Aici voi, vom, voi da din nou cuvântul colegei mele, doamnă profesor Costello, pe baza condițiilor deja specificate, analizăm sistemul actual dintr-o serie de perspective. Examinăm costul uman al sistemului de la Dublin, costul economic și costul juridic. În ceea ce privește costul uman, Rapoartele actuale arată că acest sistem are neajunsuri care sunt uh, propagate de către cei care participă la sistemul de la Dublin. Solicitanții de azil sunt supuși unor traume și li se încalcă drepturile fundamentale. Familiile sunt separate. În ceea ce privește costurile financiare, Uh, estimările sunt că aceste costuri financiare sunt foarte mari, însă nu avem date suficiente la dispoziție. Înainte de a-i da cuvântul din nou doamnei profesor Costello, ideea finală în legătură cu evaluarea sistemului de la Dublin acum uh, se leagă de costurile juridice datorită implementării insuficiente a dreptului actual care a dus la o serie de procese la diverse niveluri, inclusiv la instanțele supreme, uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție, în care s-a chestionat sistemul aplicat acum datorită incompatibilității transferurilor de la Dublin uh, cu principiul non-returnării. De aceea, acest studiu concluzionează că este un moment propice pentru a regândi sistemul de la Dublin din rădăcini și ca acest regim să fie reformat de la zero. We do acknowledge that the Dublin system is in... Știm că există sistemul Dublin și că un număr de state membre încă țin la el din diverse motive, însă ce oferim noi ca alternativă e un model numit Dublin fără constrângere. Sigur, știu că trebuie să dăm și timp uh, parlamentarilor pentru întrebări, însă uh, vreau să mai spun că în configurația sa actuală totuși Dublin ar, fi, ar putea fi pus în aplicare mai bine ca să uh, minimizeze costurile juridice, dar și umane, pentru că a, trăit, a trezit sentimente de ostilitate din partea azilanților, pentru că unele transferuri, unele uh, guverne persistă în uh, acest sistem de transferuri conform Dublin, deși sunt probe clare că se încalcă drepturile omului. Cel lucru pe care l-am făcut noi în acest raport e să uh, trecem mai departe de sistem, uh, termenii juridici și să-i traducem în un set de principii pentru un nou, o nouă arhitectură instituțională. Știm că trebuie să uh, evităm complexitatea și constrângerile nenecesare. Am dorit să stabilim anume principii, după cum spuneam, ca dacă se va trece la o alternativă la Dublin sau un alt set de mecanism, un uh, alt set de mecanisme de alocare, să se țină seama de aceste principii, care să țină cont și de vulnerabilitatea solicitanților de azil. Și foarte important, cred că în ce privește responsabilitatea și uh, cunoștințele și transparența și apoi uh, credibilitatea acestui sistem e necesară o abordare multiplă. Una din dificultăți pentru moment e că prima întâlnire între solicitanții de azil și autorități adesea nu face nimic pentru a crea uh, încredere între acești doi actori. Uh, și propunem diverse soluții pentru a remedia situația asta, ca un proces de solicitare de azil să fie simplu și rapid, uh, cu recunoașterea drepturilor uh, azilanților, ca aceștia să se integreze cât mai repede în societățile gazde. Colegul meu a uh, făcut partea cercetării ce ține de sondaj, vă pot explica lucrurile mai în detaliu și apoi putem accepta și întrebări. Mulțumesc, bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului. O prezentare rapidă a sondajului pe care l-am efectuat ca parte a metodologiei noastre de alcătuire a raportului. Cum a spus Catherine, am avut constrângeri de timp și am primit răspunsuri destul de limitate. Deci nu avem concluzii uh, foarte amănânțite, însă în măsura în care ne putem baza pe acele interviuri și sondaje făcute, cred că putem vedea dacă nu, dacă nu există o falie, măcar un, faptul că părerile sunt foarte împărțite în legătură cu Dublin, cum ar fi procesarea comună, mecanisme alternative, recunoașterea reciprocă, deci în legătură cu un program de prelucrare comună pentru solicitanți, uh, părerile sunt împărțite, sunt poziții care salută asemenea inițiative ca fiind unele care duc la mai multă încredere între statele membre și au ca rezultat o mai bună colaborare <coughs> uh, în vederea îmbunătățirii sistemului de azil uh, și abordările note în 2014 au fost văzute ca un exemplu pozitiv. În același timp, unii respondenți, inclusiv un număr de state membre, găsesc că această idee vine prematur în uh, starea actuală a lucrurilor și identifică, identifică mă scuzați, un număr de obstacole atât juridice cum ar fi accesul la bazele de date naționale în legătură cu intervievarea aplicanților, solicitanților de azil, apoi uh, problema regimului lingvistic, la fel cu distribuirea și Catherine s-a referit la asta pe scurt, Există și o susținere largă la adresa menținerii sistemului de la Dublin ca fiind mecanismul de alocare a responsabilității în starea actuală a SEIS și să, uită, să așteptăm implementarea Dublin 3, care s-a convenit recent. Apoi, un alt punct de vedere, Dublin nu trebuie înlocuit și anume cu un mecanism cum ar fi cheia pentru distribuție sau orice alt uh, aranjament cu criterii calitative și cantitative care să schimbe modul în care sunt distribuite aceste uh, solicitări. Și apoi, de asemenea, uh, părerile au fost foarte și reacțiile au fost foarte împărțite uh, în legătură cu ideea recunoașterii reciproce a deciziilor de acordare a zilului. Pe de o parte, anumite state membre văd că acesta fiind următorul pas logic în SIS și armonizarea sa, alte state membre cred că e prematur și uh, solicită punerea în aplicare a acheiului uh, convenit recent și spun că să așteptăm până când se ajunge la o mai bună armonizare a diferitelor sisteme de acordare de azil. Oricum, uh, recunoașterea reciprocă este interpretată diferit. Foarte interesant, am văzut că pentru unele state membre recunoașterea reciprocă a deciziilor de azil și libera circulație a beneficiarilor de azil nu uh, intră în relație reciprocă automat. Nu înseamnă neapărat că refugiații se pot, pot circula uh, liber dacă li se recunoaște acest drept într-un alt stat membru. Deci, uh, Cred că ă, în măsura în care putem trage o concluzie, vedem că peisajul politic e unul foarte diferit ă, și că există o mare diferență de opinii ă, și atunci ar trebui o discuție mult mai detaliată pentru a veni și cu propuneri concrete. Cred că cam atât aș avea de spus. Președintele, bun, acum îmi preiau funcția. În primul rând, aș spune că acest uh, studiu a fost cerut de membri și e clar că a fost o reacție la problemele clare care au fost uh, percepute. Mai sunt două lucruri. În primul rând, avem o dezbatere în curs de desfășurare asupra unor aspecte uh, ale politicii de azil, uh, reașezarea și așa mai departe. O altă chestiune este uh, punerea în aplicare a pachetului pentru azil uh, existent la ora actuală. Uh, interesant în raport e că merge dincolo de rapoartele normale de departamente politice. Dumneavoastră ați prezentat un model, un adevărat model, și anume Dublin fără constrângere. Și cred că e o propunere foarte interesantă. Um, ca englez m-aș referi și la politicile de detenție, care sunt foarte complexe și aduc foarte multă birocrație în procedurile de acordare a azilului. E un întreg hățiș birocratic și atunci uh, are un efect de pur și simplu de descurajare a uh, solicitațiilor de azil. Deci să adăugăm și acest aspect, a spune eu. Dacă chestiunea centrală pentru noi pentru, și colegii e că dacă este revizuirea Dublinului și m-am uitat în raport, trebuie să pui o întrebare politică esențială, și anume, nu veți avea o distribuire fără ca statele membre să schimbe uh, atitudinile politice actuale pentru că, pozițiile politice actuale, pentru că, după cum ați văzut, uh, statisticile ne arată că există patru principale țări interesate, pe când totuși sunt 28 de state membre. Deci uh, asta ar fi principala problemă. Bun, acum uh, haideți să începem runda de discuții. Uh, cei care au uh, solicitat studiul și care au fost implicați în pachet pentru început. Iată, domnul De Jong are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. De fapt, grupul meu a solicitat acest studiu, deci uh, suntem mulțumiți să îl putem vedea prezentat aici. Cred că, pe drept cuvânt, studiul spune că, practic, dincolo de situațiile politice din statele membre, sistemul de la Dublin, practic, e un eșec pentru că nu funcționează, funcționează din ce în ce mai puține state membre, numărul de transferuri uh, de solicitanți de azil dintr-un stat în altul e, a ajuns la niveluri minime, costurile uh, cresc. De aceea, grupul meu uh, <clears throat> a organizat o întreagă dezbatere în legătură cu viitorul Dublinului și elementul coercitiv este unul uh, cheie aici. Uh, Bun. Acestea fiind spuse, e foarte util să avem aceste date asupra uh, sistemului Dublin, dar când am făcut cererea uh, pentru studiu, nu doar am oferit o scurtă justificare, cum se face întotdeauna, ci și am adăugat un mic, uh, un subțin document spunând că am dorit mai ales să știm ce se întâmplă cu statele care au uh, cele mai uh, uh, mari frontiere externe și apoi ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene cu centre europene de azil lângă frontiere, nu italiene sau grecești sau bulgărești, ci europene. cu toate garanțiile că se vor respecta drepturile de primire, de prelucrare datelor solicitanților în prima instanță și, sigur, e foarte complicat de făcut așa ceva pentru că trebuie să faci legătura cu cine anume conduce, cine e responsabil din punct de vedere juridic pentru procedurile de apel, pentru uh, returnarea azilanților uh, sau solicitanților de azil, cine răspunde pentru redistribuirea cererilor mai complicate, toate aceste întrebări uh, le-am adresat noi Departamentului de Politică și nu văd că ni s-ar fi răspuns la ele. Și mă dezamăgește situația asta pentru că am sperat să putem trece mai departe. Nu putem să dăm, uh, să spunem doar că ne putem uh, baza pe acest studiu, dar trebuie să vedem lucrurile mai în detaliu sau pur și simplu să spunem că nu ne ajută. Dar totuși uh, studiul acesta cuprinde doar câteva pagini care se referă la această chestiune specifică din aproximativ 100, cele 100 de pagini ale întregului raport. Deci uh, nu prea mulțumește situația. Sunt, totuși, există elemente utile în studiu și cred că e foarte bine formulat Dublin fără constrângere, însă dacă vezi ce înseamnă de fapt această formulă, înseamnă că statele membre ar trebui să uh, îmbunătățească condițiile de primire sau de examinare a cererilor de uh, azil. Cred că sunt schimbări minime față de situația actuală. Că iată, rămâne în uh, aplicare sistemul Dublin. Problema pentru un moment uh, e că lipsurile sunt atât de mari încât trebuie să depășim sistemul Dublin și să ne gândim la uh, cum uh, am putea avea un sistem comun de acordare a azilului în Europa și care ar fi consecințele pentru viitor. Așadar, aș dori să mm, știu dacă există rezultatele cercetării pe temele astea. Da, președintele, iată, întrebări directe din partea colegului care a inițiat uh, acest raport, așadar vă rog să răspundeți punctual, dacă puteți. Dar doar în final, după ce vor vorbi toți colegii. Și acum ai cuvântul Silvie Guillaume. Moi, j'avoue un peu ma Mulțumesc. Sunt puțin edumerită N-am citit studiul în detaliu. Aș vrea să înțeleg mai exact ceea ce spuneți, pentru că laud pe domnul președinte care face un rezumat spunând că preconizați un alt Dublin, laud pe domnul De Jong care spune că de fapt este un Dublin ameliorat, deci aș vrea să știu exact care sunt uh, premisele clare și dorințele clare în acest sens, pentru că sunt absolut de acord cu faptul că dacă vorbim despre alternativă trebuie să ne bazăm uh, pe ceea ce există, pe problemele pe care le întâmpinăm. Ori aceste probleme le cunoaștem, le-ați exprimat, reprezintă baza eh, dificultății în ceea ce privește regimul comun de azil. Știm că Dublin este eh, problema eh, pentru că spune că toate sistemele sunt echivalente, ceea ce nu este cazul. Ideea este, și ați semnalat-o, că cererile de transfer sunt 12%, iar transferurile realizate reprezintă 3%. Deci iată realitatea problemei care se traduce și în acest mod. Aș vrea să știu din concluziile dumneavoastră dacă trebuie să revizuim acest dispozitiv sau mai degrabă trebuie să aplicăm uh, mai bine acest dispozitiv și în baza căror criterii, pentru că inițial, ce puțin așa am înțeles eu, pentru că am fost uh, una dintre puținele care eram aici dintre parlamentare, am înțeles că ideea era să știm și care sunt celelalte mijloace, adică dacă puteți să ne dați niște lămuriri în acest sens și să precizați dacă este vorba despre uh, evacuarea unei schimbări a sistemului sau să uh, creăm un nou sistem pe noi criterii sau doar să optimizăm ce se întâmplă în acest moment. Sunt diferențe foarte mari între cele două și bănesc că acest lucru ar putea uh, avea o influență reală asupra domeniului mai extins a regimului comunal al zilei. Deci mulțumesc pentru precizare. So weighing up these sort of Bun, iată, avem toate aceste alternative pe masa de lucru, spune președintele. Și acum domnul Lopez Aguilar. Intervenție fără microfon. Exactly the point I was trying to make. It uh, was, it was Take a... your micro closer to you. No wonder, no wonder. Așadar, spune domnul Aguilar, Uh, <laughs> practic, colegii care m-au precedat uh, au spus ce vreau să spun eu, pentru că e clar. Chiar pentru noi, cei care cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat, care a fost întreaga procedură uh, a procesului acordării de azil după intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona și nici măcar noi nu mai putem să înțelegem ce se întâmplă. Uh, E prea complex sistemul. Când am încercat în uh, campania electorală, înainte de alegerile din mai, când am încercat să transmitem publicului mesajul că politicile de azil au fost renoite, dar renoite după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Mesajul acesta nu a prea fost auzit și nici crezut, pentru că tocmai că există aceste divergențe și practici foarte diferite de la stat la stat, așa încât avem un peisaj absolut heterogen ce privește punerea în aplicare a politicilor europene de azil. Așadar, doream să vă adresez următoarea întrebare. Cum am putea să depășim aceste diferențe de la stat la stat în legătură cu punerea în aplicare a acestei noi, acestui nou program. Care ar fi oare cel mai bun mod de a elimina neajunsurile? Oare am putea să ne gândim la un fel de grup de lucru european, dar cu adevărat european, care să se asigure că noua, noul pachet de legislație pe tema azilului este luat în serios și uh, implementat coerent de către statele membre, ca să avem cât mai puțină heterogeneitate și astfel să nu se mai creeze aceste divergențe, să nu mai apară aceste divergențe de la stat la stat. și de asemenea față de scopurile inițiale. Ar putea, oare ar fi fezabil așa ceva în situația actuală uh, a prevederilor actuale ale tratatului de Lisabona? Domnul președinte, da, ceva care să poată fi într-adevăr realizat în practică. Mulțumesc. Acum, doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu la început uh, să-mi exprim aprecierea la adresa autorilor studiului prezentat în luna iunie, când am adoptat uh, un sistem comun european de acordare a azilului, de politici în domeniul azilului, ne-am dat seama că faza punerea în aplicare va fi îndelungată și dificilă în anumite state membre, dar după punerea în aplicare, eu cred că uh, vom avea mai bune și mai clare reguli și măsuri de salvgardare pentru solicitanții de azil în Europa, însă nu trebuie niciodată să ne culcăm pe lauri și să credem că am ajuns la soluția perfectă. După cum ați spus foarte clar, nu este deloc soluția perfectă. Acum trebuie să ne gândim la ce trebuie făcut mai departe. Asta pentru a putea îmbunătăți lucrurile și găsi soluții la niște probleme pe care nu le-am prevăzut la vremea când am alcătuit pachetul. Și sigur că realitatea ne contrazice mai mereu așa încât cred că raportul ne va ajuta să aruncăm lumina asupra anumitor uh, chestiuni uh, și probleme, dar și să găsim uh, posibile soluții. Eu am fost raportare pentru regulamentul Dublin 3 și de asemenea actualmente sunt raportare pentru modificarea articolului 8 al acordului de la Dublin. E vorba de minorii neînsoțiți ca urmare a apariției unei noi jurisprudențe acum câteva luni. Deci problemele pe care le evidențiați în raport uh, problemele sistemului de la Dublin, că nu reprezintă un instrument al solidarității, că nu este durabil, nici din punct de vedere al solicitanților, nici al statelor membre, da. Iată, și doamna Silvie Guillaume uh, a spus că există aceste probleme din toate, din toate solicitările, doar 3% au avut ca rezultat transferul conform Dublinului. Dumneavoastră recomandați un Dublin fără constrângere. Însă, sigur că statele membre ar fi mizat mai degrabă pe clauzele din Dublin care le acordă o mai mare marjă de manevră. Însă, până acum, n-am văzut niciun fel de semnal precum că statele membre ar uh, aplica mai bine, în practic, prevederile din contră. Credem că această mai mare marjă de manevră nu are rezultate pozitive și n-am niciun motiv să consider că se vor schimba lucrurile Uh, în mod voluntar din punct de vedere al statelor membre, inclusiv în cazul propunerii minorilor uh, neînsoțiți care se discută la ora actuală în uh, Consiliu și Parlament, vedem clar că statele membre vreau, vor să păstreze posibilitatea de a transfera inclusiv minorii. Așadar, cum putem atunci să convingem statele membre că nu este o soluție durabilă pe viitor, că avem nevoie de o schimbare, e nevoie urgentă de o schimbare sunt oare statistici pentru a sprijini statele membre care aplică Dublinul fără coerciție sau fără constrângere? Avem șase state membre care astăzi se ocupă de 80% din toate solicitările de azil din Uniunea Europeană. Deci e clar că nu e un sistem durabil. Și trebuie să ne gândim foarte serios la alternative. Și uh, acum uh, ajung la întrebare. Mă scuzați că m-am lungit puțin, dar uh, care ar fi soluția? Oare ar fi posibil să inițiem un proiect pilot, să zicem, uh, poate administrat și gestionat de EASO în legătură cu migrația și prelucrarea datelor, cum a spus și domnul de Jong, ca să avem un program cu adevărat european în acest domeniu. Oare ar fi posibil o astfel de soluție? Uh, vă mulțumesc. Uh, Silvie, în timp uh, ce vorbeai, uh, chiar întrebam în calitate de președinte nou care sunt posibilitățile de continuare a programului, dar sunt sigur că cei care au scris lucrează în continuare, deci nu este un proiect static pentru ei. Acest studiu este un studiu final, dar vor continua și vor continua munca în domeniile lor. Deci în calitate de președinte voi studia această posibilitate, dar ca o reacție rapidă la ceea ce tocmai ai spus, uh, îți spun acest lucru bun. Joseph este următorul nostru vorbitor. Mulțumesc. A, aș spune că este un studiu deosebit de important, care conține și multe elemente liniștitoare. Cred că este pozitiv să vedem că mm, acest sistem nu are un caracter obligatoriu, sfârșit de sperietoare, dar cred că problema principală rezidă într-un fapt care nu este obiect al cercetării dumneavoastră și anume întrebarea unde sunt punctele de intrare în sistem, punctele de acces, pentru că sunt de părere că fără o reformă a acestor puncte de acces unde au loc aceste verificări uh, Uh, indiferent că sunt uh, motive umanitare sau alte motive sau alte mecanisme, cred că acesta este unul dintre aspectele principale, pentru că intrarea într-o anumită țară uh, încarcă sistemul. Și al doilea punct trebuie văzut în contextul politicii de migrație adesea în zilele noastre, dacă nu există posibilități legale de a intra într-o țară, se ajunge la supraîncărcarea acestui sistem de azil cu solicitări care în mod normal poate și ar fi avut loc în altă parte. Deci ați numit acest uh, lucru evidence policy și cred, evidence-led policy și cred că din acest punct de vedere este o propunere foarte pozitivă, dar cred că nu va fi suficientă uh, această politică bazată pe evidențe pentru a prevedea, a uh, rezolva această problemă. Cred că trebuie să găsim aici eventual o soluție politică, trebuie să ne gândim ce putem pune în locul acestui sistem de la Dublin, pentru că în momentul de față poate că este singura posibilitate posibilitate de a merge mai departe și uh, de a uh, ne găsi un drum, dar pe termen lung avem nevoie de o rezolvare durabilă și politică a problemei. Și aceasta este sarcina noastră și anume să creăm condițiile pentru o asemenea soluție politică. Mulțumesc! Da, am terminat uh, lista de vorbitori. Este interesant așa ca ultim punct, uh, în cele din urmă este necesară o soluție politică. Uh, nu contrazic punctul de vedere al lui Denis de Jong, prin care a cerut ce se produce în ceea ce privește întrebările puse în spatele studiului dar este un lucru foarte dificil de scris pentru că în cele din urmă diferiții raportori domnul De Jong, domnul Wikström și alți colegi care au trebuit să uh, lucreze în acest domeniu au spus că una dintre probleme este aplicarea, pentru că Există o, o problemă politică în spatele acestui lucru. Ați discutat despre bă, complexitatea bă, văzută ca problemă, ca barieră, dar este și un aspect politic, așa cum s-a menționat în ultima intervenție. Nu fac acum o judecată, dar spun doar că există obstacole pentru punerea în aplicare. Este un lucru foarte greu de uh, introdus în raport. Cred că am dreptate când spun um, unul dintre lucrurile pe care le spunea Denis de Jong este că am cerut anumite, am pus întrebări specifice despre cum putem să facem acest lucru să funcționeze în calitate de legislatori aflați aici. Deci ce facem noi în această privință? Uh, care sunt alternativele, care sunt strategiile noastre, pentru că uh, avem de-a face aici cu oameni, cu ființe omenești care încearcă să acceseze sistemul și care au și restul, dreptul să facă unul dintre ei. Bun, sunt și anumite alte puncte, nu numai cele abordate în uh, raport, dar privind această procedură, este clar că acesta este raportul final și sunt multe informații valoroase și a căror importanță nu vrem să o negăm, dar în munca dumneavoastră vrem să rămânem în contact cu dumneavoastră pentru că ați putea vă produce niște lucruri în baza a ceea ce au spus uh, colegii, pentru că punerea în aplicare este esențială pentru noi. Asta este problema pachetului, că statele membre nu fac, nu aplică ce am creat noi aici. Deci permiteți-mi să pornesc de la punctul de vedere al domnului De Jong și uh, vă rog să o faceți și dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Voi încerca să fiu concisă pentru că știu că și colegii mei vor dori să răspundă. Dar să încep cu ceea ce a spus domnul De Jong. Cred că atunci când ne-am uitat la uh, chestiunea unei procesări comune și pentru a pune lucrurile în termenii în care a spus uh, centrele de azil europene, ne-am gândit foarte mult la faptul că indiferent cum va fi creat un asemenea centru, el își va avea locul într-un stat membru și va trebui să respecte nu doar legea Uniunii Europene, și, ci și legea statului membru. Și când ne-am gândit la dimensiunea instituțională, cred că o lecție pe care o învățăm din studiile empirice este că um, resursele trebuie folosite la început într-o um, variantă holistă și astfel pot, putem economisi foarte mulți bani și procesul se poate desfășura mai mult. Și apoi trebuie să abordăm lucrurile din perspectiva uh, tuturor actorilor. Un exemplu este că există centre de primire mai mici care sunt organizate de societatea civilă sau de ONG-uri. Uh, și susținute de stat și uh, în general cei care caută azil au mai multă încredere în acestea pentru că au mai mult ac- un acces mai ușor și la informații. Uh, Există bă, foarte multe lucrări empirice studiate în studiu care susțin acest punct de vedere, deci am fost ezitanți când a venit vorba să creăm uh, centre noi și mai mari, din mai multe motive. Unul dintre ele este fezabilitatea din punct de vedere legal, pentru că aceste centre s-ar afla într-o țară europeană și în al doilea rând și bă, probleme practice legate de centre de primire mai mari. Genul de îngrijorări pe care încercam să le depășim creând un sistem în care cei care caută azil să aibă încredere și aceste condiții sunt mai ușor de create în centre mai mici. Și apoi aș vrea să spun un lucru general. Uh, statutul uh, uh, celor care caută azil este tranzitoriu, adică este un statut de care se bucură pe o perioadă scurtă de timp și refugiații ar trebui recunoscuți cât mai repede cu putință și apoi vorbim despre aspecte legate de integrare. În momentul de față, după cum am subliniat, deciziile cei care caută uh, azil nu călătoresc. Am susținut ideea uh, de a recunoaște reciproc anumite decizii privind uh, azilul și în ultima vreme s-a publicat și un studiu în acest sens. Deci când ne uităm la procesele comune, acestea nu au, rest, uh, nu au rost dacă deciziile n-au impact la nivel european. Și în momentul de față o decizie privind azilul nu, uh, nu nu este valabil la punctul european. Deci am încercat să ne... Nu am încercat să ne depărtăm de gândirea inovativă, dar am păstrat în minte și faptul că anumite lucruri care funcționează, funcționează la acest nivel și uh, nu ar trebui să existe un proces foarte lung în privința celor care solicită azil, uh, pentru că nu ar trebui să ducă la probleme de punere în aplicare. Iar dacă încercăm să creăm ceva nou și foarte inovator, aceasta ar putea fi o altă sursă de complicații. Dacă există alegerea între un uh, centru european și unul local, trebuie să uh, te gândești ce solicitări au mers către sistemul european și către către sistemul local. Și apoi există un proces uh, birocratic uh, asupra căruia trebuie să decizi. În momentul de față, legile europene au multe vulnerabilități uh, pentru că uh, este dificil să um, evaluăm uh, vulnerabilitatea. Deci noi am pus accentul pe punerea în aplicare. Deci nu am încercat să excludem diferite forme de procesare, dar când ne-am uitat la modelele de procesare comună, unele dintre ele păreau absolut utopice, nu exista decât o singură autoritate privind azilul pe toată Uniunea Europeană sau altele sugerau că nu ar aduce mari avantaje practice, în afară de crearea de încredere între reprezentanții statelor naționale. Uh, și există anumite proiecte pilot bune, dar par mai mult în beneficiul funcționarilor publici decât în beneficiul uh, celor care solicită agit. acesta nu este, azil, acesta nu este un lucru rău, dar nu acesta era punctul important. Și cred că și colegii mei au uh, răspunsuri mai directe la această întrebare în ceea ce privește, bun, există aici o temă generală și există mai multe întrebări legate de punerea în aplicare și de anumite lacune și cred că există mai multe răspunsuri diferite și instrumentele legale pentru a doua fază sunt destul de noi, deci procesul de punere în aplicare este nou, aveți un nou instrument financiar. Deci există resurse pentru a crea capacitatea de a, obăzi, de a oferi azil în mai multe state membre. Uh, și cred că societatea civilă joacă un rol esențial aici, mai ales în ceea ce privește primirea și de asemenea, să folosim societatea civilă pentru a monitoriza cheltuirea fondurilor europene. Cred că este un lucru foarte important. În uh, uh, recentele hotărâri ale uh, CEDO s-a discutat despre diferitele tipuri de primire și în prima fază se părea că cei care se întorceau de la Dublin erau trimiși în cele mai rele, ca și cum ar fi fost pedepsiți. Dar există anumite centre de recepție bune în Italia, finanțate din Fondul European pentru Refugiați și acelea sunt coordonate cu actori din societatea civilă și cu centre mai mici. Acolo cei care solicită agir azil uh, primesc anumite consiliere astfel încât să înțeleagă că trebuie să treacă printr-o anumite proceduri legale. Și par niște uh, prevederi foarte banale, dar acest lucru schimbă foarte mult lucrurile pentru ca sistemul de azil să funcționează. Um, uh, schimbă toată înțelegerea celor care solicită azil niște centre, în niște centre mari, singura consiliere vine de la oficial guvernamental și de la organizațiile internaționale pentru migrație care le spune uh, solicitanților de azil că pot să se întoarcă acasă și acestea sunt singurele surse de consiliere. Deci practica pur și simplu ne arată că uh, putem să economisim foarte mulți bani uh, dacă facem aceste fonduri mai mici și dacă fondurile europene sunt folosite pentru a finanța centre de primire, accesul societății civile ar putea să fie o condiție pentru acest, accesul la acest bani și, de asemenea, asigurarea acestei abordări din partea tuturor actorilor. De aceea am insistat și noi să gândim practic în ideea de cum am putut, cum am putea îmbunătăți condițiile propriu-zise de primire. Și, bun, ultimul punct în ceea ce privește alternativa la Dublin. Cred că există aici două aspecte care trebuie dezbate. Pe de o parte, criteriile alternative de primire și le-am rezumat pe acestea. Cred că le sunt cunoscute membrilor experți terței Comisiei. Este vorba despre criterii diferite pentru a evalua uh, problemele anumitor solicitanți de azil. Nu sunt pesimistă în ceea ce privește acordurile politice în acest sens, pentru dacă, că dacă există un forum care ar putea încuraja acordurile uh, Uh, este cel în care se spune că nu mai suntem într-o vreme a uh, statelor naționale. Dumneavoastră sunteți codecidenții pentru orice decizie. Deci poate că decidenții naționali uh, își păzesc politicile ca partea a suveranității naționale, dar dumneavoastră sunteți codecidenți. Noi însă dorim să subliniem, chiar dacă există un nou set de criterii de distribuție, tot trebuie să hotărâm cine unde merge. Și această chestiune umană cine merge unde este locul în care trebuie să-și exprime părerea și cei care solicită azil. Realitatea este că oamenii călătoresc în mod neregulat, folosesc traficanți și au informații foarte lacunare poate că ei se gândesc că Suedia este singurul loc unde pot să meargă, în timp ce în Irlanda există un sistem destul de bun de azil. Există deci o lipsă de informații sau informații greșite. Dacă la un centru de recepție există oficial și o abordare din mai multe părți și precum și informații venind din partea societății civile unde pot fi prelucrate solicitările uh, solicitanților de azilanță, acest lucru nu trebuie, trebuie să fie un haos politic. Este un haos politic pentru că există hotărâri politice și birocratice în acest moment. Deci raportul poate că sună ca și cum n-am vrea să descoperim noi lucruri, dar am încercat să identificăm problemele și să găsim moduri realiste de a le rezolva. Mulțumesc, voi fi concise în ceea ce privește centrele de azil ale Uniunii Europene. Eh, am eh, renunțat la aceste lucruri din raport pentru că eh, am spus că nu s-ar potrivi oricum cu sistemul Dublin așa cum există el astăzi, cum este înțeles și aplicat. Ne-am gândit de asemenea că ar fi mai productiv să avem o abordare treptată și înainte de a trece la un sistem integrat să avem centre comune și înainte de a avea între comune trebuie să uh, creăm un simț al responsabilității împărtășite reformând mecanismul de la Dublin. Este uh, o reformă care ar uh, putea lua diferite forme, astfel încât acum ei răspund uh, doamnei Silvii Ghion, nu propunem un nou Dublin. Ce spunem noi este că a sosit vremea să lăsăm în urmă Dublin, dar suntem conștienți de climatul politic și suntem conștienți de faptul că pentru acest lucru este nevoie de negocieri politice. Cât timp au acestea loc și până au loc și până când dau anumite rezultate, ce încercăm noi să subliniem este că în acest moment coerciția nu ar trebui să fie o opțiune pentru că este împotriva spiritului de la Dublin și a drepturilor fundamentale. Deci ce propunem noi este să urmăm o abordare treptată, uh, reconsiderarea uh, Dublin este în mâinile dumneavoastră în calitate de legislator ai Uniunii Europene, însă în același timp Dublin poate fi bine pus în aplicare în conformitate cu standardele legale existente în acest moment. Uh, Lucrul care mă duce uh, la întrebarea domnului Aguilar uh, dacă o forță a Uniunii Europene ar putea fi opțiune. În teorie EASE este o asemenea forță, dar ce face și în ce măsură o face depinde de mandat. Ce cer statele membre de la EASE și care este viziunea Parlamentului European în ceea ce privește sarcina EASO. Pe de altă parte, credem că să lăsăm totul în mâinile celor care au responsabilitatea punerii în aplicare a standardelor legale cu prin anumite riscuri. Vrem să asigurăm transparența și credem că un sistem cu mai mulți actori ar fi mai de încredere, în sensul în care dacă implici uh, ONG-urile, um, există mai multe șanse ale unei aplica- aplicări corecte ale standardelor legale. În ceea ce privește întrebarea numărul 4, soluțiile, propunerile privind o alternativă la Dublin sunt deja pe masă. Există multe studii uh, Eh, cred că veți discuta în această după amiază despre relocare. Există și două propuneri ale guvernelor german și austriac privind eh, moduri de redistribuire care vor fi folosite în domeniul relocării, dar care pot fi importate și în dezbaterea privind Dublin. Deci soluțiile au fost propuse și merg de la mecanismele cheie privind distribuirea până la alegerea liberă a mecanismelor de căutare de azil până la implicarea agențiilor și părerea punctului de vedere azilanților, pentru că trebuie ținut cont de țările pe care le prefer, de legăturile lor de familie, aceste lucruri trebuie procesate la rândul lor. Dar, încă o dată, acest lucru necesită o schimbare legislativă, ceea ce este mai mult decât ce putem atinge în legislația, în cadrul legislativ prezent, dar ce putem reuși în faza de punere în aplicare a standardelor existente este renunțarea la coerciție sau diminuarea acesteia. Dacă drepturile omului sunt luate în serios în considerare și uh, ca drepturi fundamentale, așa cum spune articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, deci dacă aceste lucruri sunt luate în considerare, propunem o reconsiderare a sistemului Dublin, dar credem că atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă, că trebuie să profităm de ceea ce poate fi făcut în uh, cadrul actual uh, legislativ. Deci, uh, mai departe, uh, proiectele pilot privind primirea și procesarea au fost deja puse în aplicare pe EASO, a făcut în 2014 o serie de proiecte pilot de procesare, este un exemplu cu ceea ce s-a întâmplat în Bulgaria în legătură cu fluxul de migranți sirieni, uh, este un lucru deja cunoscut. În ceea ce privește condițiile de primire există ă, un, ă, um, un ă, proiect de a susține operațiunea Mare Nostrum în Italia. Este o operațiune comună și un exemplu din care avem ce învăța. Avem lecții de învățat și putem merge mai, de, mai departe pe această linie, însă centre de azil uh, total integrate ar uh, cere, din punctul meu de vedere, să răspundem la două întrebări. Uh, în prealabil, trebuie să alocăm responsabilitatea nu doar cine ce face, ci și unde se face, pentru că centrele, din punct de vedere teritorial, trebuie să fie undeva. Deci trebuie uh, să convingi statul membru gazdă să găzduiască un asemenea centru cu toate uh, implicațiile care derivă de aici. Dacă uh, țara gazdă este în cele din urmă cea care își asumă toată responsabilitatea pentru rezultatele atinse în acest domeniu, uh, poate că acest lucru ar fi incorrect. Deci sunt anumite considerații prealabile, apoi sunt și alte uh, considerații. Uh, Odată ce decizia de a oferi azil a fost luată, oamenii trebuie redistribuiți, nu vor rămâne în centre după ce uh, li s-a uh, luat în considerare solicitarea de azil. Unde vor merge acești oameni? Și pentru asta ar fi nevoie de transferuri de oameni. Uh, și aceste transferurile, uh, dacă sunt bazate pe Dublin, coerciția va fi o parte a sistemului și va continua cu această problemă. De aceea, aspectul legat de coerciție este foarte important și trebuie rezolvat în ceea ce privește accesul uh, perceput ca principala probleme. Suntem conștienți de faptul că accesul la procedurile de azil este uh, problema crucială și dacă distribuirea solicitanților este legată în continuare cu punctul de intrare în Uniunea Europeană, ceea ce face de fapt Dublin în momentul de față, percepția statelor membre privind granițele externe ale Uniunii Europene va continua să fie uh, în sensul că sistemul nu este corect, deși sistemul nu se motrivește cu această percepție. Deci o recuplare a distribuirii de la punctele de intrare. Deci orice uh, hotărâre privind distribuirea trebuie să decupleze, să defalcheze uh, distribuția de responsabilitatea pentru controlul frontierelor, pentru că altfel vreau să mă întorc la ultima intervenție. Poate că George uh, și domnul Dion vrea să spună ceva scurt și apoi să reveni pentru remarcile finale. Genis, mulțumesc foarte mult, Claude. Cred că pot fi concis. Uh, au zis multe puncte și vrut să se regăsească în raport în mod extensiv cu o încercare de a depăși anumite probleme de pildă. N-am spus niciodată în propunere uh, că vrem centre mari. Nu a existat niciun contact, că ați presupus aceasta, dar cred că a fost greșit. Dar asemenea lucruri, cred că unele dintre ele pot fi rezolvate și este clar că v-ați gândit foarte mult. Deci din acest punct de vedere, cred că dacă există un anumit material, dacă aveți timp și resurse pentru a produce uh, Uh, un atașament în care să explicați toate aceste lucruri, dar în acest timp să încercați să fiți un pic inventiv în ceea ce privește soluțiile. Și acesta este primul punct. Al doilea punct, v-ați referit la realitățile politice. Știți, suntem aici și nu suntem state membre și putem să gândim altfel decât statele membre și putem să gândim neconvențional și nu vă gândiți că nu ne pasă de realitățile politice. Dacă avem idei bune, venim cu ele în Parlament și nu cred că ar trebui să fiți ghidați de ceea ce ar putea face sau n-ar putea face statele membre. Iar în al treilea rând, sigur, mă deranjează un pic ă, acest argument, pentru că după cum arată, ă, ce ne spuneți este că Irlanda, de exemplu, are un sistem bun de Uh, azil și ar fi un, un loc bun pentru a solicita azilul, ceea ce înseamnă de fapt că uh, Eh, statele membre cu cele mai bune facilități de primire ar eh, primi mai mult solicitanți de azil și aceasta este o realitate politică eh, ce înseamnă că sistemul va scădea, va, se va deteriora. Deci aveți nevoie de ceva substanțial care să vorbească despre o punere în aplicare reală în toată Uniunea Europeană înainte să le putem spune oamenilor, da, duceți-vă unde vreți. Mulțumesc a vrut să revină. Sper că nu vă deranjează întreruperea. Bun. Un alt membru ne-a rugat să ia cuvântul. Uh, vă a luat cuvântul marilor este și apoi vă voi ruga să continuați și să treceți la concluziile finale. E regulă, Mariu, te rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc pentru acest studiu excelent și foarte interesant și pentru raport, dar întrebarea mea este și un comentariu. Dacă mă uit la tabelurile și cifrele foarte diferite, numerele diferite de, de solicitați de azil din diferite state din aceeași regiune, de pildă din țările nordice, dacă facem comparație între Suedia și Finlanda sau chiar dacă ne uităm între Italia și Portugalia, se vede că există o problemă și nu ați uh, abordat diferențele de sistem și de practici de punere în aplicare în țările care sunt uh, foarte asemănătoare prin uh, însușirile lor generale. Adică eu cred că una dintre soluții pentru acest tip de solidaritate ar fi o abordare mai regională, astfel încât aceste centre mai mari să nu fie organizate de la Bruxelles, ci la nivel regional, prin cooperare între țări cu același tip de cultură, de tradiție, poziție, de înțelegerea problemei și uh, de, să-și împartă uh, resursele. De pildă, de unde sunt eu în uh, țările zona Baltică? Dacă avem 95 și în Suedia sunt 44 de mii, avem o relație foarte bună, avem foarte multă, o cooperare foarte bună și este mai ușor să ajungem la un acord decât să ajungem la un acord care să cuprindă sute de oameni în regiuni diferite. Deci chiar mi-a lipsit uh, și uh, în fragmentele din interviurile dumneavoastră această abordare regională, adică sugestia mea și întrebarea mea în același timp este dacă este posibil să mergem mai departe în această direcție, să avem mai mult, o abordare mai mult comparativă, să comparăm deosebirile pe bază de regiune și de asemenea să găsim soluții regionale. Mulțumesc data viitoare când dați interviuri Uh, aveți grijă, țineți cont de aceste lucruri și vorbesc serios, adică uh, gândiți-vă la această distribuție. Asta. Da, da. Este un grafic foarte interesant, poate ar trebui să-l punem în birourile noastre, unde se vede că aproape patru, foarte, poate chiar cel mai mult șase state, dar până, dar până la urmă doar patru state primesc majoritatea refugiaților. Atunci, comentariile finale după această întrerupere. Ultima întrebare legată de solidaritate. Crearea solidarității printr-o abordare subregională. Este o abordare pe care am avut-o în vedere. Deja este permisă de către tratat, tratatul Uniunii Europene permite cooperare bilaterală și multilaterală între statele membre. Există dispoziții cu privire la cooperarea aprofundată pentru statele care vor să meargă chiar mai departe. Așadar, într-adevăr, poate să fie o soluție. Nu doar o abordare totală într-un sens sau altul. Cu toate că la nivel legislativ avem codecizie, și așa mai departe la EASO, deciziile sunt luate prin consens, așadar este destul de dificil să se convină uh, puncte în care toate statele membre să meargă în, același, în aceeași direcție în același timp. Pe celelalte puncte uh, aș dori să menționez aici un dar. Unele dintre uh, teme nu le-am examinat Eh, atât de bine pe cum ne-ar fi părut. Eh, am fost, ni s-a solicitat studiul în iulie pentru septembrie, deci nu am avut foarte mult timp la dispoziție. Ideea cheie pe care am dorit să o transmitem a fost că, datorită faptului că Parlamentul European deja a solicitat o serie de rapoarte în ceea ce privește clauza de solidaritate din articolul 80 și procesările offshore, de asemenea, zone care se zone limitrofe, am dorit să uh, examinăm toată literatura disponibilă, toate, doc, toată document, documentația, de fapt, însă în timpul alocat am uh, vrut să identificăm abordări către soluții constructive în sistemul în configurația sa actuală, dat fiind că Dublin 3 tocmai a fost adoptat. Dacă acest regulament nu este um, abrogat sau um, schimbat fundamental, nu considerăm că opțiunile noastre sunt nerealiste, dar a, dacă nu se abrogă regulamentul de la Dublin sau până când nu va veni un Dublin 4, am vrut să introducem uh, idei necesare pentru a ne asigura că statele membre își respectă obligațiile. obligațiile. Mulțumesc autorilor raportului. Ați spus uh, că un membru al Parlamentului, doamna Ghion, ea are onoarea în acest sens și responsabilitatea pentru acest punct. Silvi este uh, responsabilitatea ta. Mulțumesc celor trei autori pentru prezentarea raportului de astăzi. Mulțumesc uh, colegilor pentru, uh, asist, pentru că ați asistat la această dezbatere care a fost foarte utilă pentru noi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Stimați colegi, ne uh, reîntâlnim la ora 3 cu ministrul austri- austriac pentru a discuta despre problema relocărilor.